<clears throat> Dear colleagues, welcome to the Bine ați venit la sesiunea de după amiază și înainte de a începe audierea publică, o să avem prezentarea raportului eh, privind delegația la Agenția UE a Drepturilor Fundamentale de la Viena din 17-18 mai 2017. Prezentarea era prevăzută pentru uh, azi dimineață, dar în urma unor uh, schimbări de ultim moment a trebuit să fie amânată. Domnul Nog, șeful delegației uh, și raportor pentru raportul privind drepturile fundamentale pe 2015, ne va prezenta rezultatul acestei vizite. Aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, so uh, we had uh, two weeks ago a very pleasant visit in Vienna. Mulțumesc, am avut o, zi, o vizită foarte plăcută la Viena. Alături de mine au fost doamna Cinichi și domnul Becker. Și de asemenea, personal din secretariat, domnul uh, O'Flaherty ne-a primit uh, și ne-a prezentat agenția, munca agenției și cadrul multianual și, de asemenea, departamentele principale ale agenției. Am avut ocazia să discutăm despre metode de lucru, metode de cercetare, sondaje și am fost invitați, de asemenea sunteți invitați și dumneavoastră cu toții la Forumul Drepturilor, Drepturilor Fundamentale care va avea loc la Viena săptămâna viitoare. Am fost uh, de asemenea uh, informați despre munca din uh, hotspoturile din Grecia și am întâlnit diferite părți interesate, instituții ale drepturilor omului și reprezentanții ai ONG-urilor. FRA um, a pregătit uh, un raport și în raportul său pe anul acesta a pus accentul în principal pe azil și pe migrație, iar acest raport va fi abordat la Forumul Drepturilor Fundamentale și discutat în detaliu. Președintele Fra ne spune că este necesar să se consolideze rolul organizațiilor de societate civilă și, de asemenea, rolul parlamentelor naționale și cooperarea cu acestea. Raportul privind practicile cele mai promițătoare din statele membre prevede menținerea unui rol activ în combaterea crizei actuale a migrației și, de asemenea, în privința protecției categoriilor de persoane vulnerabile, printre care copii și alte minorități. Și uh, sperăm că acest raport să ne furnizeze date importante pentru munca noastră. Am dorit uh, să rugăm FRA să aibă Uh, un rol mult mai proactiv și să ne ofere mai multe rapoarte speciale și mult ajutor. Mulțumim. Asta e tot. Mulțumesc. Aș vrea să o întreb pe doamna Chinici dacă dorește să ia cuvântul. Vă rog. Da, grazie, grazie. Da, mulțumesc, mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să spun că, da, într-adevăr, am participat la uh, întâlnirea de la Viena cu Fra și nu pot decât să confirm ce a spus deja colegul, șef de emisiune, de altfel. Și subliniez și eu, dacă îmi permiteți, că, într-adevăr, în întâlnirile pe care le-am avut la sediul Fra, am putut să cunoaștem uh, activitatea agenției în ce privește protejarea drepturilor omului, precum și metoda de lucru, anchetele cu ajutorul cărora colectează rezultate, apoi rezultatele obținute, de asemenea, și contribuția importantă pe care le reprezintă acestea pentru guverne și organismele naționale, dar și, desigur, Uh, de importanță sunt și pentru noi de la instituțiile europene. Ne-am ocupat de diverse subiecte din activitatea agenției, printre altele, după cum a spus și colegul, uh, ceea ce ne-a interesat pe noi în mod deosebit a fost atenția acordată protecției drepturilor omului în cadrul fenomenului migrației, un fenomen deosebit de complex și eu cred că întotdeauna trebuie protejate persoanele care sunt constrânse să uh, fugă din țara lor, încercând să găsească condiții mai bune de trai în Europa. Spuneam că m-a frapat în mod deosebit faptul că de câteva luni agenția FRA a detașat temporar experți într-un fel de task force în Grecia unde știm că s-au petrecut evenimente delicate și complexe în care au fost implicați migranții și mai ales minorii. Așadar, consider că această activitate AFRA are o valență dublă. Pe de o parte, oferă un suport concret statelor membre și, pe de altă parte, Uh, e mărturie a necesității că trebuie continua, să continuăm să verificăm condițiile de trai ale migranților și drepturile acestora, ca ele să fie respectate. Ideea ar fi de a finaliza prezența FRA pentru pregătirea unui manual pentru operatorii care gestionează tot ce înseamnă uh, dreptul de azil și imigrația. Uh, e o idee foarte importantă Ideea asta am lansat-o de altfel din la ianuarie, în ce privește minorii neînsoțiți, o, un apel la acțiune exact cu scopul de a identifica uh, com, com, componentele unui eventual manual cu ce anume trebuie făcut pentru migranți și mai ales cei mai vulnerabili, uh, minorii, nu? Un fel de manual care să folosească în general pentru a ne ocupa uh, de fenomenul migra migratoriu cu protecția drepturilor. Important pentru activitatea noastră și pentru acelor care trebuie să intervină în tot ceea ce ține de fenomenul migratoriu. Deci cred că misiunea noastră ne-a confirmat importanța activității agenției și oportunitatea ca noi, parlamentarii și toate instituțiile în general, dar mai ales noi, să ne bazăm pe uh, contribuțiile pe care le poate oferi agenția FRA. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult! Cred că recomandările dumneavoastră și recomandările domnului Noc vor fi foarte utile pentru viitoarea noastră dezbatere. Stimați membri, stimați invitați, doamnelor și domnilor, am deosebită plăcere de a vă ura bun venit la această audiere referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015. Și vă urez bun venit în numele domnului Claude Moraes, care m-a rugat pe mine să îl reprezint, eu fiind vicepreședinta Comisiei Libe. Mă scuzați, spune președinta. Este de acum o tradiție ca Libe să organizeze această audiere pe tema um, situației drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană cu ocazia raportului anual și ne bucurăm să le urăm bun venit reprezentanților instituțiilor europene care vor prezenta membrilor munca realizată în acest domeniu. În rezoluția sa din 8 septembrie 2015 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, Parlamentul European a reiterat că este esențial ca Uniunea Europeană, instituțiile sale și statele membre să garanteze respectarea și promovarea valorilor comune europene menționate la articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene și în Carta Drepturilor Fundamentale UE. Acest lucru trebuie să se facă la nivelul legislației europene și naționale, în politicile publice și în punerea lor în aplicare. Și în același timp trebuie să se respecte pe deplin principiul subsidiarității. Și am plăcerea de a-i da din nou cuvântul domnului Nog pentru uh, observațiile sale introductive. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Eu sunt raportor la raportul privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană anul, pe anul trecut și îmi face o deosebită plăcere să particip la această audiere. la aceste discuții foarte fructoase privind drepturile fundamentale. Aceste drepturi sunt foarte importante în viața noastră cotidiană, ne protejează ca indivizi și ca membri ai unor grupuri. Nimeni dintre noi, sau toți dintre noi, de fapt, facem parte dintr-un grup care poate are nevoie de protecție. Mulți dintre noi uh, se înscriu într-o minoritate de un fel sau altul, care trebuie protejată prin lege. Aceste drepturi sunt garantate prin lege, însă de multe ori nu sunt puse în aplicare. Cred că trebuie să profităm de toate posibilitățile pentru a sublinia cât de importante sunt drepturile fundamentale și dacă ținem cont de faptul că Uniunea Europeană este un lider în lume la capitolul drepturi fundamentale, uh, Trebuie să cunoaștem și situația din interiorul Uniunii Europene și dacă ne gândim la statele care vor să intre în Uniunea Europeană, trebuie să știm și care este situația din acele țări, pentru că uneori este foarte problematică. Și uh, uneori se întâmplă să avem pretenții mult mai mari pe planul drepturilor fundamentale de la state terțe decât avem uh, de la statele membre. Deci putem aborda aici diferite subiecte. Putem vorbi despre drepturile romilor, despre drepturile persoanelor cu dizabilități, despre LGBTI. Și uh, eu fac parte dintr-o minoritate națională uh, din Europa, ca și 40 de milioane de persoane din Europa. Avem aici uh, un invitat care ne va vorbi despre situația minorităților naționale și mă bucur foarte mult că în ultimii ani acest subiect a căpătat tot mai multă importanță în Parlamentul European și că membrii sunt tot mai deschiși, au o abordare tot mai constructivă și cred că și aici, și în acest raport, vom avea câteva subiecte corelate. Așadar, mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare prezentările. Mulțumesc pentru această prezentare succintă. Aș dori să dau cuvântul acum invitațiilor noștri și la sfârșitul fiecăreia dintre cele două sesiuni vom avea întrebări și răspunsuri. Reuniunea noastră este transmisă pe internet iar intervențiile vorbitorilor și ale uh, deputaților vor fi înregistrate. Prima sesiune se intitulează Drepturi fundamentale în Uniunea Europeană în 2015, evaluarea realizărilor și a provocărilor și vom începe cu primul grup de experți. Am plăcerea de a ura bun venit domnului Francisco Fonseca Morillo, director general adjunct pentru justiție și consumatori la Comisia Europeană. Domnia sa îl reprezintă pe domnul Franz Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei, care nu a putut fi prezent astăzi aici. Domnule Fonseca, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, într-adevăr, în primul rând, să vă transmit scuzele domnului vicepreședinte, care, din păcate, nu a reușit uh, să fie prezent aici, din cauza altor uh, angajamente legate de uh, zilele europene ale dezvoltării. A avut uh, o întâlnire cu un ministru african care a fost mutată exact la ora asta și m-a rugat să vă transmit scuze uh, din partea sa. Eu am să-mi permit să îi țin locul. M-a rugat să vă transmit mesajul său pe care și-ar fi dorit să vi-l poată transmite personal. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană se confruntă cu mari provocări. După criza financiară a apărut un val de ură care este îndreptat împotriva mai multor minorități. Criza refugiaților a strânit de asemenea valuri de indignare, iar atentatele recente de la Paris și de la Bruxelles ne amintesc uh, la modul cel mai dur cât de uh, periculos este fundamentalismul și cât de mult amenință stilul nostru de viață. Frica domină în rândul cetățenilor, frica de a fi uh, uh sufocați de refugiați, frica de islamizarea Europei, frica de criza financiară, frica de a aluneca în sărăcie, frica de atacuri teroriste, frica, pe scurt. Când frica domină, nu se mai văd decât pericolele, nu se mai văd și șansele. Trebuie să depășim frica, văzându-l pe celălalt ca pe un interlocutor, ca pe o persoană care are povești interesante de spus și care poate contribui la o societate bazată pe toleranță și uh, respect reciproc, printre altele. De aceea, în acest raport referitor la aplicarea drepturilor fundamentale, noi am introdus o secțiune în care menționăm obiectivele pe care dorim să le atingem prin dialogul anual privind drepturile omului. Dorim înțelegere și deschidere și uh, o altă perspectivă decât cea a fricii. În raport se vorbește despre uh, și uh, ultimul colocviu privind drepturile, uh, drepturile fundamentale care a avut loc uh, recent, iar uh, decidenții politici de nivel european și internațional, societatea civilă și alte părți interesate au examinat în cadrul acestui colocviu uh, motivele pentru ura uh, antisemită și pentru incidentele legate de musulmani din Europa. La colocviu s-a discutat despre modalități de a combate aceste primejdii, de a contracara ura și de a promova toleranța sporită și respectul. Acest colocviu s-a încheiat cu o listă concretă de acțiuni a căror uh, punere în aplicare face obiectul unui raport. Una dintre principalele acțiuni din acest raport este dialogul Uniunii Europene inițiat de comisie cu companii IT, cu state membre și cu societatea civilă pentru a combate discursul de incitare la ură online într-un mod mai eficient. Acest dialog va duce la adoptarea unui cod de conduită privind combaterea discursului de incitare la ură online. Companii IT ca Google, Twitter, Facebook și Microsoft au uh, căzut de acord să, evalua, să evalueze conținutul uh, de ură în conformitate cu directiva UE privind uh, combaterea rasismului și a xenofobiei. Aceste firme au fost de acord chiar să dea jos Uh, conținuturile de incitare la ură de pe internet în uh, termen de 24 de ore de la semnalarea lor. Trebuie să nu permitem internetul să devină un loc de promovare a urii și de incitare la violență și uh, de promovare a antisemitismului. E nevoie de o acțiune de punere în aplicare a legii de către polițiști și procurori. Trebuie să se uh, susțină societatea civilă pentru a promova perspective pozitive. Și trebuie ca aceste companii IT să-și facă și ele treaba, pentru că discursul de incitare la ură nu înseamnă liberă exprimare. Dialogul și schimburile de opinii sunt foarte importante, ca și măsurile de a se combate rasismul și xenofobia în societățile gazdă. Toate acestea sunt esențiale pentru a se stabili un climat pozitiv, fără um, o atmosferă toxică la adresa refugiaților și fără ură. Numărul de atacuri fizice și verbale la adresa refugiaților, a migranților și a celor percepuți ca străini um, a crescut foarte mult în statele membre. Este o tendință uh, sporită care este caracterizată și de ura față de musulmani. Știm că legile sunt bune, dar e important să fie puse în aplicare în practică. Și mă bucur că Comisia uh, are inițiative importante, ca și Parlamentul care are un intergrup de combatere a rasismului. La comisie dorim să dezvoltăm politica antirasism și antixenofobie, încercând să reunim statele membre, societatea civilă și organizații internaționale. Și doresc să subliniez rolul foarte pozitiv jucat de FRA uh, și de Consiliul Europei în acest domeniu. Și dorim să avem acțiuni țintite pentru implementare. Aș dori să vă prezint acum o imagine de ansamblu a situației drepturilor fundamentale. Pachetul de, pentru o mai bună reglementare al Comisiei Europene reafirmă caracterul esențial al drepturilor esențiale ca parte concludentă a procedurilor de analiză de impact. Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare trebuie să contribuie la o evaluare a respectării drepturilor fundamentale în întregul proces legislativ. Instituțiile sunt obligate să țină cont de cartă în toate acțiunile lor și nu doar în uh, măsurile legislative. E vorba și de finanțarea europeană și de acordurile internaționale. În 2015 am adoptat orientări interne privind drepturile omului și includerea lor în acordurile comerciale internaționale. De asemenea, nu putem să ne mulțumim cu o respectare a uh, Cartei Drepturilor Fundamentale. Dacă dorim un spațiu de libertate, securitate și justiție, trebuie de asemenea să luăm măsuri pentru a promova nivelul de protecție a drepturilor fundamentale în întreaga Uniune Europeană, la modul concret. Și în acest context, pachetul privind drepturile fundamentale, prezumția de vinovăție, dreptul de a fi prezent la propriul proces și, de asemenea, protecția minorilor în um, procedurile judecătorești, sunt elemente esențiale ale legislației europene, care se vor finaliza uh, sau s-au finalizat în perioada recentă. Acum va trebui să le mai și monitorizăm punerea în aplicare. Acest raport arată cum a fost aplicată carta în și de către statele membre. Aș vrea să subliniez aici că este foarte important să utilizăm procedurile uh, de uh, încălcare a obligațiilor în, caz, în, ca, în cazurile în care statele membre nu respectă carta în implementarea legislației europene la sfârșitul lui 2015 am lansat 49 de decizii de infringement împotriva statelor membre pentru o implementare proastă a sistemului european comun de azil. Imaginea, la nivel european, dar și național, nu este totdeauna roz. După cum am spus în uh, introducere, 2015 a fost un an greu pentru drepturile fundamentale, în principal pentru că Europa s-a confruntat cu numeroase crize. Și e mai important ca niciodată să ne consolidăm legile și acțiunile pe baza drepturilor noastre, pe baza valorilor noastre fundamentale și respectând pe deplin cartea Drepturilor Fundamentale. Și acum aș vrea să mă refer la viitor, dacă îmi permiteți. Colocviul de care vă vorbeam se va organiza și anul acesta, în 16-17 noiembrie, și se va concentra asupra pluralismului uh, uh, în democrație. Pluralismul media este stipulat la articolul 11 din cartă și acest colocviu va explora legăturile multiple dintre o, un spațiu media liber și pluralist și democrație. O consultație publică privind acest colocviu a fost deja lansată de comisie și termenul este 14 iulie și vreau să vă încurajez pe toți să participați. Astfel vom putea avea un cadru pentru o dezbatere pozitivă și eficientă și vreau să vă invit să participați la acest colocviu. Și în încheiere, vreau să vă rog să susțineți concluziile raportului Comisiei și să vă concentrați în continuare pe importanța promovării și respectării drepturilor fundamentale și a statului de drept. Vă mulțumesc! Thank you very much for very interesting Mulțumim pentru o prezentare foarte interesantă. Iar acum voi da cuvântul domnului Paul van Sasse van Eiselt, de asemenea domnului Martin de Graf, care reprezintă președinția Consiliului a țărilor de jos, deci, și grupul de lucru a Consiliului pentru Drepturi Fundamentale, Drepturile Cetățenești și Libera Circulația Persoanelor, FREMP. Așadar, invitații noștri au cuvântul cu un timp de vorbire de aproximativ 15 minute pentru amândoi, însă. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, stimați membri ai Parlamentului și alți uh, invitați și vă mulțumim pentru că ne-ați invitat în calitate de co președința IFREM, grupul de lucru al Consiliului care se ocupă cu drepturile fundamentale, drepturile cetățenești și libera, libera circulația persoanelor. Pentru noi e o mare plăcere, dar și onoare uh, posibilitatea de a vă duce la zi în legătură cu drepturile fundamentale pe durata președinției țărilor de jos. Încep, dacă îmi permiteți, cu cel de-al doilea dialog anual privitor la statul de drept la Consiliu. Pe durata președinției italiene în 2014 au fost adoptate concluzii ale Consiliului care au subliniat nevoia pentru crearea unei platforme la Consiliu pentru a dezbate situația statului de drept. Ca urmare, Consiliul și-a desfășurat primul dialog anual pe tema statului de drept în noiembrie anul trecut sub președinția luxemburgheză. Președinția neerlandeză a organizat o, cea, de, o de, cea de-a doua discuție în Consiliul uh, pentru Afaceri Generale acum o lună. Tema a fost uh, provocarea de a salvgarda valorile europene, inclusiv statul de drept și drepturile fundamentale, atunci când se încearcă integrarea refugiaților și migranților în societățile europene. Asta ca urmare a unui seminar pe aceeași temă organizat la Strasbourg de către președinție în cooperare cu Consiliul Europei. Dialogul la Consiliu a beneficiat de o introducere din partea directorului Agenției pentru Drepturile Fundamentale, domnul, domnul Michael Flaherty dialogul de la Consiliu a fost unul deschis și uh, franc, cu, cu participarea activă a multor state membre și discuțiile au demonstrat că multe state membre se confruntă cu provocări similare pe tema asta. Integrarea, sigur, este o competență națională, însă interesul nostru este comun, pentru că ce se întâmplă într-un stat membru poate influența direct alte state. În plus, toate statele membre sunt ținute de acele standarde internaționale. În același timp, s-a văzut clar că nu există o soluție universală uh, la problema integrării migranților. Statele membre de aceea au partajat un număr de bune practici și sugestii și ne bucură că unele dintre aceste practici și sugestii menționate pe durata dialogului au fost uh, adoptate de către Consiliu în planul său de acțiune pentru integrare prezentat săptămâna trecută. Dați-mi voie să menționez și că în contextul pregătirii acestui dialog am avut mari beneficii de pe urma reacțiilor din partea organizațiilor societății civile. Dialogul pe tema statului de drept va fi evaluat la Consiliu înaintea sfârșitului anului în curs și sperăm că cele două dialoguri de până acum și-au demonstrat valoarea adăugată acestor discuții pe tema statului de drept pe o bază constantă la Consiliu. De asemenea, menționez în acest context munca noastră privitoare la aderarea de către Uniunea Europeană la Convenția Europeană a Drepturilor Omului după cum am indicat în numele Consiliului pe durata audierii libe AFCO pe tema asta pe data de 14 aprilie, deci de la Parlament, Consiliul rămâne angajat pe deplin um, pentru a continua procesul de aderare la Convenție după cum prevăd tratatele. Pe durata președinției noastre am făcut mai multe progrese pe chestiuni natură mai degrabă tehnică și procedurală cu care am fost sesizați din partea Curții de Justiție, iar acum Consiliul așteaptă analiza Comisiei și posibilele opțiuni um, pe cele două probleme politice mai sensibile care au mai rămas, uh, chestiuni legate de încredere reciprocă și politică comună uh, externă și de securitate. Și apoi vom uh, examina aceste priorități pe durata președinției slovace. Și, în final, doamnă președinte, din punctul meu de vedere, aș mai menționa ce s-a făcut în grupul nostru de lucru în privința unei propuneri din partea Comisiei pentru ca Uniunea Europeană să adere la Convenția pentru prevenirea și combaterea violenței îndreptată împotriva femeilor și violența din familie, așa numita Convenție de la Istanbul. Am uh, alocat multe reuniuni acestui dosar important pentru a crea baza pentru uh, progrese semnificative care să fie făcute la următoarea președinție. Iar acum dați-mi voie să dau cuvântul co-președintului meu, domnului Paul Sassefan Eiselt. Mulțumesc, Martin, și mulțumesc, doamnă președinte. Este și pentru mine o mare plăcere și onoare să vă uh, informez în legătură cu diverse activități viitoare la drepturile fundamentale pe durata președinției țărilor de jos. Aș dori să vă atrag atenția mai ales asupra concluziilor Consiliului privitoare la aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale în 2015, adoptate de către Consiliul pentru Justiție și Afaceri Interne joia trecută, pe data de 9 iunie și, de asemenea, în legătură cu unele din activitățile pe care le-am organizat pentru a dezvolta concluziile Consiliului. În acest context m-aș referi la o carte numită uh, Fermitate în timpuri de, într-o perioadă de catastrofă. Eu cred că ar putea fi în top 5-ul meu, a fost scrisă în 1584 de umanistul și filozoful Justus Lipsius, nume atât de cunoscut celor care ne întâlnim uh, în clădirea Consiliului cu aceeași nume, cu același nume. Deci, dialogul din această carte are un mesaj central și anume transmiterea unei atitudini stoice, care este foarte utilă pentru copreședinții FREMP, însă poate și în general pentru Uniunea Europeană și instituțiile sale, mai ales în vremurile prin care trecem acum. Există o diferență importantă între vremurile noastre și secolul XVI, când a trăit Justus Lipsius, și anume drepturile omului, democrația și statul de drept care ne guvernează acum și carta acum reflectă aceste norme ca fiind documente foarte importante cu privință la drepturile omului, ceea ce mă aduce din nou la concluziile Consiliului. Uh, care este conținutul lor? Cum s-a ajuns la ele? Voi vorbi de principale trei elemente conținute în ele. În primul rând, carta. Pe data de 19 februarie, președinția țărilor de jos a organizat un seminar la nivel de experți privitor la uh, aplicarea în politicile interne a Cartei eh, UE a drepturilor fundamentale în Amsterdam, și anume modul în care Carta este aplicată de autoritățile naționale atunci când ele dezvoltă legislație națională și politici. Seminarul a adus împreună instituții europene, state membre și alți actori interesați și a fost structurat într-un mod în care să maximizăm uh, informațiile provenite de la participanții care lucrează cu carta. Seminarul a dus la rezultate interesante, reflectate în concluziile Consiliului, adică importanța să nu privim carta izolat, ci trebuie văzută în paralel cu alte surse fundamentale pentru drepturile omului. În al doilea rând, atenție specială la articolul 51 al cartei și pentru prevederile cartei, um, ale căror uh, înțelegere și domeniul de aplicare nu sunt determinate prin prin prevedere ECHR. Apoi, importanța programelor de uh, subvenții dedicate uh, formării pentru carte și apoi agenția trebuie să stabilească cele mai bune practici pentru aplicarea internă a cartei. Un al doilea element al concluziilor privește coerența între politicile de drepturi fundamentale interne și externe ale UE, menționate și de domnul Naughi anterior. Uh, nu e vorba doar de uh, să-ți potrivești vorba cu fapta, ci și invers fapta cu vorba și atunci e important să găsim moduri concrete de cooperare. În luna martie, Frempo a organizat o întâlnire comună cu COHOM, grupul de lucru care se ocupă cu drepturile fundamentale în afara UE. Cercetători din proiectul FRAME, uh, subvenționat de UE și agențiilor europene, au contribuit la această reuniune. Am elaborat o, un document al președinției cu chestiuni pentru uh, discuție care au dus la un schimb de vedere interesant, printre altele uh, Consiliul a conchis uh, că trebuie luate niște direcții la COHOM și FREMP uh, și trebuie adoptate și de misiunile UE în țări terțe pentru a explica situația internă în UE, apoi să continuăm schimburile de vedere uh, pe durata Coerențe cu, drept, cu chestiuni specifice de drepturile omului, de exemplu implementarea Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Și un al treilea și element final al concluziilor s-a subliniat importanța combaterii nediscriminării, rasismului și xenofobiei. Domnul Fonseca Mourinho a subliniat uh, și domnia sa importanța acestei teme chiar adinaur și pe 28 și 29 aprilie uh, președinția țărilor de jos împreună cu FRA, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, au găzuit cea de-a patra reuniune a grupului de lucru uh, pentru importanța raportării și înregistrării uh, crimelor uh, de ură. Uh, aici FRA și-a prezentat compendiul online pentru practici promițătoare pentru a combate acest tip de infracțiune. Principalele elemente ale concluziilor Consiliului au fost um, susținerea de plină a grupului de lucru a, la nivel înalt al Comisiei pentru combaterea rasismului, xenofobiei și alte forme de intoleranță, implicarea FRA în acest nou grup pentru a dezvolta o metodologie comună și uh, asta pentru a colecta date și pentru a înregistra situații de apariție a acestor infracțiuni. De, uh, uh, ghidate de ură și apoi susținere pentru dialogul Comisiei cu companii IT pentru a combate uh, discursurile caudatoare de ură online. Tocmai s-a referit domnul Muril la așa ceva. Și în concluzie aș spune că Președinția consideră că am contribuit la pași concreți în domenii la care ține foarte mult și Parlamentul European. Și în acest context am dorit să spunem că am cooperat excelent și cu Comisia, și cu Parlamentul European, și cu staful acestora, și cu colegii de la FRAș. Am avut uh, schimburi de vedere foarte interesante cu ONG-urile din domeniul drepturilor omului și rețeaua pentru democrație. Așadar, dorim succes uh, partenerilor noștri din Trio, Slovacia și Malta pentru președințiile lor ale Consiliului care vor urma după cea a țărilor de jos. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc și acum vom da ascultare domnului Matias Gruden, director pentru planificare politică la Consiliul Europei, care va prezenta raportul anual al Consiliului uh, Europei uh, privitor la starea democrației, drepturilor omului și uh, statul de drept în Europa. Domnule Gruden, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați deputați, vă mulțumesc frumos pentru această invitație de a veni să vă prezint uh, ultimul uh, raport în ce privește starea democrației, a drepturilor fundamentale și a statului de drept în Europa. Mai întâi mă bucur să mă aflu în prezența unor distinși oaspeți uh, la această tribună care au vorbit despre progresele aderării Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului, la Convenția de la Istanbul și datorită acestor aderări, care sper să aibă loc în curând, nu doar Uniunea Europeană va deveni mai puternică, drepturile fundamentale vor fi mai bine apărate, și în plus și Consiliul Europei va fi mai uh, uh, consolidat pentru că știți deja ce bine am cooperat de când cu chestiunea luptătorilor străini și ne dorim să se întâmple așa și pe viitor. De ce Consiliul Europei pregătește acest raport anual? Trebuie să fim conștienți de faptul că printre diferitele uh, aspecte de care se ocupă Consiliul Europei este un mecanism interguvernamental din care fac parte 47 de state europene, inclusiv cele 28 de state membre și ține de un întreg sistem de norme și standarde care reglementează drepturile omului, statul de drept și democrația și majoritatea acestor standarde sunt obligatorii și atunci când există plângeri și deseori există plângeri, atunci nu uh, sunt soluționate în cazul unor negocieri politice, ci există uh, mecanisme de evaluare din partea unor experți independenți sau sunt uh, aduse în fața organului uh, judiciar care ține de Consiliul Europei și anume Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Noi funcționăm așa ca un uh, uh briceag uh, um, elvețian. Avem trei obiective bine determinate. Primul este să dezvoltăm o metodologie pentru a evalua care sunt punctele forte și punctele slabe din capacitatea guvernelor de a um, oferi un sistem bine echilibrat pentru a uh, menține democrația în uh, cadrul frontierelor și în afara frontierelor lor. Și ne bazăm pe jurisprudența de la CEDO, pe deciziile Comitetului Social European, pe toate avizele și recomandările uh, Comisarului pentru Drepturile Omului și uh, așa și mai departe. Cu alte cuvinte, spunem negru pe alb și foarte în detaliu ce anume guvernele trebuie să facă și mai ales ce nu trebuie să facă pentru a garanta o putere judiciară, uh, o putere juridică, mă scuzați, care este imparțială, eficientă și independentă, uh, media liberă și independentă, o societate civilă care să aibă un cuvânt de spus, o bună funcționare a instituțiilor democratice și o societate cuprinzătoare care să reziste la tensiunile interne și la amenințările externe. Această metodologie este un instrument de sine stătător, este așa ca un fel de băți pe care îl folosim, uh, dar este și ca un etalon care ne permite să măsurăm în ce măsură sistemul uh, din uh, țările membre ale Consiliului Europei este cu adevărat echilibrat și în ce măsură putem să ajutăm pe partenerii noștri instituționali și nu numai să identifice problemele și să le și soluționeze. Deci identificăm problemele, dar apoi măsurăm care este amploarea acestor probleme și avem o metodologie care se bazează pe 5 piloni, 23 de parametri și 191 de criterii de uh, măsurare. Deci vrem să vedem dacă aceste fenomene uh, se dezvoltă, câte țări sunt afectate și așa mai departe. Și această evaluare cantitativă este apoi prezentată în mod defalcat pentru fiecare din cele 47 de state membre. În ceea ce privește concluziile, n-am să mm, vă spun acum care sunt toate concluziile acestui raport, el este disponibil, vă invit să-l consultați, însă există trei concluzii de natură generală. Mai întâi că situația este îngrijorătoare în toate cele cinci categorii, cei cinci piloni pe care vi-am menționat, ehm, situația media, ehm, a statului de drept, a puterii juridice și așa mai departe. Deci este un raport a cărui concluzii sunt îngrijorătoare. Iar aceste probleme uh, au uh, o amploare mai mare decât ne-am putea aștepta. Nu întotdeauna sunt uh, aceleași state unde identificăm aceste probleme, nu. Problema există peste tot, chiar dacă uh, gravitatea lor poate nu este uh, una și aceeași în cele 47 de state membre. Și cea de-a treia concluzie de natură generală este că multe dintre probleme și dificultățile care sunt menționate în raport nu mai pot fi explicate de uh, uh, perioada de criză, de uh, lipsa de experiență, de perioada de tranziție și așa mai departe. Nu, sunt consecința unor alegeri politice intenționate uh, și a încălcării standardelor uh, din convențiile Consiliului Europei. Vă spuneam că nu am să trec în revistă aici tot uh, raportul. Aș vrea doar să vă dau o, o idee, niște exemple concrete a ceea ce tocmai am spus. În ce privește libertatea presei, aproape jumătate din cele 47 de state membre nu uh, au măsuri suficiente pentru a garanta securitatea jurnaliștilor care uh, sunt victima amenințărilor și agresiunilor în aproape 50% din statele membre uh, uh, se folosește în mod uh, abuziv restricționarea libertății de exprimare și a libertății de asociere și există amenințări pentru apărătorii drepturilor omului. Cel puțin 27 din cele 47 de state membre. Pluralismul democratic este nesatisfăcător Uh, iarăși în mai mult de jumătate din statele membre ale Consiliului Europei. Deci vă dați seama cam care este amploarea acestor fenomene și uh, cât de în serios trebuie să luați uh, concluziile raportului nostru. Închei. Okay spunând că acest al treilea raport are drept scop să propună măsuri concrete împotriva acestui stări, de, acestei stări de fapt și guvernele sunt cele care trebuie să-și asume răspunderea. Noi ne adresăm guvernele, eh, guvernelor din statele noastre membre, avem eh, programe de cooperare, multe dintre ele de altfel sunt susținute de către Uniunea Europeană și facem mai multe propuneri concrete de exemplu, să creăm un nou mecanism pentru a-i apăra pe uh, cei care, la rândul lor, apără drepturile omului. Avem această intenție fermă la Consiliul Europei. Vrem să avem uh, standarde în ceea ce privește supravegherea de masă și, de asemenea, uh, um, un mecanism pentru a monitoriza instrumentalizarea uh, puterii juridice de către puterea politică. Încă un lucru pe care aș dori să-l adaug aici și să transmit un mesaj politic din partea secretarului general, și anume că starea democrației, a drepturilor omului și a uh, statului de drept în Europa sunt o condiție sine qua non pentru a apăra securitatea în Europa. Și în aceste vremuri tulburi, când securitatea este uh, amenințată serios în multe state europene, numai dacă avem uh, uh, un sistem democratic echilibrat, cu toate garanțiile necesare, vom putea să garantăm securitatea în țările noastre. Și nu mai are sens să vă descriu în detaliu uh, situația, pentru că domnul de Fonseca a făcut-o foarte bine, dar în aceste circumstanțe, când vedem că se uh, Mm. instrumentalizează acum măsurile politice luate în numele securității și că se abuzează de ele, noi credem că singurul răspuns valabil care va proteja securitatea cetățenilor noștri este tocmai să veghem la respectarea acestor principii, a democrația, drepturile omului și statul de drept este mesajul acestui uh, raport al um, Secretariatului General. Numai dacă lucrăm împreună și dacă găsim soluții eficiente și logice, vom reuși să descurajăm Uh, aceste uh, fenomene care pun în pericol pe uh, viața cetățenilor noștri. Mulțumesc! Thank you, thank you very much. The last present... Mulțumesc! Ultima prezentare din acest panel este făcută de domnul profesor Olivier de Schutter. Domnul de Schutter este profesor la Universitatea Catolică din Louvain, din Belgia, este fost coordonator al rețelei europene a experților independenți uh, pe drepturi fundamentale și este membru al Comitetului Științific uh, pentru Drepturile Fundamentale de la agenția cu același nume. El ne va prezenta studiul, uh, um, un follow-up al rezoluției Parlamentului din 8 septembrie 2015 asupra situației drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană un studiu care a fost uh, comandat de către uh, Departamentul uh, pentru drepturile cetățenilor și afaceri constituționale la solicitarea Comisiei Libe. Domnule Deșuter, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Poate ar trebui să spun, doamnă vicepreședinte. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici. E ironic că aproape acum exact 10 ani, în septembrie 2006, prezentăm în fața aceleași comisii de libertăți civile, justiție și afaceri interne raportul anual privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, pregătit de rețeaua UE a experților independenți din domeniul drepturilor fundamentale. Probabil că unii dintre dumneavoastră își amintesc că acest grup de experți a fost creat de Comisia Europeană în 2002 la cererea Parlamentului și a Comisiei Libe. Parlamentul era convins că avea nevoie de un astfel de grup de experți pentru a beneficia de um, priceperea unor uh, juriști independenți pentru a-și putea pregăti mai bine raportul anual privind situația drepturilor fundamentale din Uniunea Europeană. Studiul la care s-a referit doamna președinte, pe care îl vedeți aici, a fost comandat de Departamentul de Politici pentru Drepturile Cetățenilor și Afaceri Constituționale la solicitarea Comisiei Libe și um, se referă la arhitectura generală de protecție a drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Pe baza muncii depuse de rețeaua europeană de experți independenți în domeniul drepturilor fundamentale din 2002 până în 2007 și de asemenea pe baza comunicării Comisiei din 15 octombrie 2003 privind uh, valorile Uniunii Europene, acest uh, studiu propune să se solicite FRA uh, să pregătească un raport anual care să nu vizeze doar drepturile fundamentale în sfera de aplicare a dreptului Uniunii, ci și situația drepturilor fundamentale a democrației și a statului de drept în afara dreptului Uniunii. În acest studiu se arată că prezentarea unui astfel de raport anual de către Agenția Drepturilor Fundamentale ar putea permite Comisiei și Parlamentului să-și îndeplinească îndatoririle într-un mod uh, consecvent, obiectiv, imparțial și neselectiv. Și mai mult de atât ar putea permite dezvoltarea unei politici UE a drepturilor fundamentale care să fie proactivă și nu doar reactivă în așa fel încât competențele atribuite Uniunii Europene să fie exercitate pentru ameliorarea încrederii reciproce în baza respectării de pline a drepturilor fundamentale în crearea pieței interne și a spațiului de libertate, securitate și justiție. În acest uh, studiu se prezintă trei avantaje principale ale uh, acestei uh, schimbări. În primul rând, o respectare sporită a standardelor UE și a standardelor Consiliului Europei. Mulți actori solicită sinergii mai puternice între evoluțiile din UE și standardele Consiliului Europei. În mai 2014, Consiliul Europei și Uniunea Europeană și-au um, reexprimat angajamentul de durată de a aprofunda sinergiile între organismele de monitorizare și de consiliere ale UE și ale Consiliului Europei și între standardele Consiliului Europei și legislația UE în temeiul memorandumului de înțelegere din 2007. Respectarea uh, și utilizarea ca bază a standardelor Consiliului Europei este deosebit de relevantă în domeniul drepturilor sociale, unde e cea mai mare și cea mai clară nevoie de sinergii. Angajamentul Comisiei Europene de a construi un pilon european al drepturilor sociale ar putea fi un punct de pornire, ar putea folosi ca punct de pornire prevederile Cartei Sociale Europene revizuite, care, sunt, o, care este oricum parte a achiului de drept uh, al Uniunii sau este acceptată de toate statele membre. Astfel de drepturi sociale fundamentale trebuie să fie considerate parte a drepturilor fundamentale dincolo de Carta Drepturilor Fundamentale, ca principii generale de drept european. Prevederile Cartei uh, Sociale Europene revizuite ar putea, la rândul lor, să fie interpretate ținându-se cont de concluziile Comitetului uh, European al Drepturilor Sociale după cum uh, apar în concluziile adoptate de comisia dumneavoastră și în deciziile adoptate de ea. Agenția Drepturilor Fundamentale este cel mai bine poziționată pentru a uh, utiliza rezultatele muncii ambelor organizații. Astfel, nu s-ar slăbi organele de monitorizare ale Consiliului Europei și nici nu s-ar submina rolul uh, sistemului ONU, ci, din potrivă, s-ar consolida uh, concluziile acestor uh, organisme și s-ar da o pondere sporită și mai multă relevanță uh, concluziilor lor, în conformitate cu articolul 7 TUE și, de asemenea, cu legislația și uh, realizarea de politici uh, UE. Mai mult, astfel, s-ar putea uh, face comparații transnaționale cu privire la situația drepturilor fundamentale. Astfel, ar putea apărea o imagine mult mai clară, nu doar pentru că s-ar identifica încălcările drepturilor fundamentale, ci și ce competențe ar putea folosi Uniunea Europeană și pe ce competențe s-ar putea baza pentru a spori încrederea reciprocă între cele 28 de state membre. Și nu e o idee nouă. În comunicarea sa din 15 octombrie 2003, în care făcea referire la rețeaua UE a experților independenți în domeniul drepturilor omului, Comisia a uh, declarat că ar trebui să fie posibil să se detecteze prin utilizarea acestei rețele anomalii legate de drepturile fundamentale sau situații în care s-ar putea încălca uh, drepturile fundamentale. O astfel de analiză ne-ar putea ajuta să găsim soluții pentru a uh, anticipa astfel de anomalii sau pentru a preveni încălcări uh, fundamentale ale drepturilor și s-ar putea, de asemenea, găsi idei de uh, aprofundare a uh, spațiului de uh, drepturi fundamentale, libertate și justiție și s-ar putea consolida încrederea reciprocă pe care se bazează Uniunea Europeană. La modul fundamental, Carta Drepturilor Fundamentale și alte, uh, alte acte care stipulează drepturile fundamentale în Uniunea Europeană pot fi considerate ca um, având un caracter de limitare. Dar ele pot fi mai mult decât atât. Pot să dea și forță acestor uh, principii de drepturi fundamentale. Drepturile fundamentale nu trebuie să fie privite doar ca um, ceva care împiedică și limitează acțiunile, ci pur și simplu ca un punct de pornire pentru dialogul interinstituțional și pentru negocieri dintre statele membre în cadrul Consiliului. Pregătirea de către FRA unui raport anual privind uh, situația drepturilor fundamentale, statul de drept și democrația în Uniunea Europeană ar putea sluji ca punct de pornire pentru acest obiectiv, cu condiția de a fi inclus într-un ciclu de politici un astfel de raport ar fi o bază uh, pentru, pornind de la care Comisia și Parlamentul European, în temeiul articolului 7 din TUE, ar putea putea o dezbatere și ar putea orienta de asemenea Comisia pentru a identifica potențiale inițiative de asumat în conformitate cu rolul uh, ce revine conform tratatelor. În al treilea rând și în ultimul rând, un astfel de raport ar permite o combinare a analizei juridice cu cercetare empirică din domeniul științelor sociale privind situația drepturilor fundamentale. În pregătirea acestui raport, FRA ar putea utiliza un set de indicatori de monitorizare a progresului în ceea ce privește ameliorarea cadrului juridic și instituțional, ce se numește la ONU indicator structural de asemenea și în crearea și punerea în aplicare a politicilor menite să ducă la realizarea deplină a drepturilor fundamentale, indicatorii de proces și, de asemenea, monitorizarea rezultatelor obținute, eh, indicatori de rezultat. S-ar putea folosi feluri de metode, eh, focus grupuri, interviuri, sondaje, discuții, monitorizarea presei, nu doar pentru a se eh, ameliora sau se folosi principiile din sfera juridică, ci și ceea ce se întâmplă pe teren. Astfel, FRA ar putea să completeze ceea ce fac alte organe de monitorizare a drepturilor omului în acest raport pe care l-ar prezenta instituțiilor europene. Desigur, nu doresc să subestimez uh, cât de dificil ar fi o astfel de misiune și ce schimbări ar implica. Comisia, Parlamentul și FRA nu și-ar mai pregăti raporturi separate și nu am mai avea un, un dialog în Consiliu privind statul de drept, ci vom avea un singur ciclu de politici uh, pe baza unor informații colectate obiectiv și imparțial pentru a se face comparații între statele membre. Și există și câteva probleme. În primul rând, temeiul juridic apoi corelarea dintre uh, democrație și statul de drept, pentru că sunt niște noțiuni cu definiții prea puțin clare, dar care devin tot mai clare și sunt tot mai bine înțelese, inclusiv de Comisia de la Veneția a Consiliului Europei. Și cred că dacă ne-am îndrepta uh, spre un astfel de ciclu de politici ar fi foarte pozitiv și cred că este posibil. În încheiere, preocupările ce au apărut în ultimii ani legate de evoluțiile privind drepturile omului în Ungaria și în Polonia. Uh, criza de solidaritate în gestiunea așa numitei uh, crize a refugiaților uh, de la jumătatea lui 2015 încoace și lipsa unor progrese semnificative legate de agenda de non-discriminare a Uniunii, integrarea drepturilor fundamentale în guvernanța economică sau a drepturilor copilului, toate acestea sunt simptome ale unor probleme mai profunde, și anume incapacitatea Uniunii de a găsi soluții de ieșire din criză pe baza valorilor sale. Parlamentul European trebuie să joace un rol crucial și să amintească Uniunii ce promisiuni a făcut. Și anume, e mai mult decât o piață internă, ci este și un spațiu de libertate, securitate și justiție, Uniunea a drepturilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Deschidem acum dezbaterea. Și începe domnul Noghi, vă rog. Thank you very much. So I would like to... Mulțumesc și profit de ocazie ca să mulțumesc pentru declarații și informații, pentru mesajele transmise uh, de către primii invitați. Aș avea două puncte de subliniat. Uh, în primul rând, rolul Consiliului Europei este unul fundamental. Ca fost membru al acestui for, eu înțeleg cu adevărat care este importanța sa și aș dori să promovez și sus, să susțin implementarea tuturor rezoluțiilor și recomandărilor făcute la nivelul Consiliului Europei și trebuie să fim uh, cei care mm, ne arătăm calea unor 19 sau 20 de membri ai Consiliului Europei care nu sunt încă membri ai Uniunii Europene. Asta este primul pas pe care putem noi să-l facem și, în al doilea rând, aș dori să reacționez uh, la mesajul domnului uh, vicepreședinte al Comisiei, Franz Timmermans. Sunt de acord. Da, există temeri. Există amenințări într-adevăr, amenințări reale, dar și amenințări imaginare. Însă consider că trebuie să stârpim aceste temeri și este foarte important să arătăm publicului, să arătăm cetățenilor că suntem în stare să reacționăm uh, la aceste amenințări și nu vom da posibilitatea să apară noi temeri. Așadar, trebuie să reacționăm la aceste uh, amenințări, chiar și la cele minore. Și poate că e populist să uh, spui că nu te interesează decât uh, temerile majorității populației. Însă nu suntem populiști decât dacă nu ținem cont și de temerile minorităților. Mulțumesc! Uh, thanks, uh, now... Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Șogor. Thank you very much. Uh, <clears throat> I remember that in the Ferrara report... Uh, for... Mulțumesc! S-a menționat articolul 46 ultima dată în legătură cu drepturile persoanelor cu dizabilități, LGBTI și așa mai departe și cei care aparțin minorităților naționale. În raportul comisiei există o mențiune succintă privitoare la dialogul cultural și lingvistic și un seminar, măcar raportul FRA menționează că două treimi din europeni consideră că există discriminări etnice în întreaga Uniune Europeană. Și e foarte important să vorbim de drepturile migranților. E important să vorbim despre drepturile minorităților sexuale și raportul FRA menționează că e nevoie de uh, mai multe date pentru a contracara eficient discriminarea. Cum putem colecta datele dacă unele state membre neagă existența minorităților. Nu vorbesc de state membre care au legi, care să aibă legi împotriva minorităților sau pur și simplu își pedepsesc cetățenii care își uh, vorbesc uh, limba maternă sau care încearcă să pună în aplicare legislația privitoare la inscripțiile în uh, alte limbi sau în două limbi. Poți știu exact ce înseamnă în Franța, Grecia, România, Slovacia, Bulgaria, Lituania. Și dacă nu, dumneavoastră nu știți ce se întâmplă acolo, întrebați-mă pe mine. N-am uh, timp să intru aici în detalii și nici nu-mi doresc, însă consider că dacă e corect ce menționați în legătură cu noul mecanism, uh, mă interesează și sper ca acest nou mecanism să ia mai în serios problemele pe care tocmai le-am menționat. Drepturile a 40 de milioane de cetățeni, cetățeni ce uh, țin de minorități etnice. Nu au, <laughs> s-au deplasat ei în altă țară, ci s-a schimbat țara. Sunt cetățeni loiali, nu, au, nu sunt sosiți de ieri de azi. Și trebuie luate în serios aceste probleme. Vreau totuși să fiu politicos. Oarecum să mă exprim. Uh, E de neînțeles că, pe de-o parte, unele state membre nici măcar nu se gândesc să respecte criteriile de la Copenhaga în legătură cu statul de drept, democrația și drepturile eh, minorităților etnice. Noi vorbim aici de alte probleme în general. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Iurec. Mulțumesc, doamnă președinte. Faptul că domnul Timmermans nu este de față la reuniunea noastră de astăzi, pentru mine este simptomatic în ce privește dezbaterea publică din Uniunea Europeană. Dacă domnul Timmermans alege uh, că interesele sale de politică, de reprezentare politică în, sunt în detrimentul uh, uh, prezenței sale aici, atunci arată, asta arată atitudinea sa față de munca sa, în general, și faptul că privește reuniunea noastră ca pe ceva de formă, nu de fond. Declarația care a fost transmisă în numele domniei sale uh, nu conține multe detalii, însă conține declarații drastice. Se vorbește despre frică, despre ură, eh, despre discursuri toxice. Dacă ăsta nu este un eh, discurs care îndeamnă la ură, e un eh, discurs care îndeamnă la excluziune, pentru că exclude milioane de europeni din dezbaterea publică. Asta e un mod de a refuza, de a avea o dezbatere serioasă în legătură cu migrație. Și apoi, atunci când noi ar trebui să vorbim despre intoleranță, lipsă de toleranță în practică, ă, ne confruntăm cu tăcerea. Chiar în cazurile în care tratatele ne cer să facem ceva. Primim din ce în ce mai multe informații din partea Open Door Institute, care ă, registrează persecuțiile și ura împotriva creștinilor. Avem din ce în ce mai multe informații de cazuri de acest gen. Uh, persecuții la care sunt supuse creștinii în centrele de migranți și refugiați. Avem și proiecte de rezoluții în Parlament pe tema asta. Mai adaug și că Consiliul German al Bisericilor de Răsărit a informat în legătură cu apariția unor cazuri de persecuții care au fost băgate sub preș și în legătură cu care nu există informații. Dacă organismul care, după cum a spus Șogor, dacă organismul care reprezintă în același timp minorități din două categorii, pentru că putem vorbi de reprezentarea minorităților etnice și religioase, acela este Consiliul, pentru, Consiliul Bisericilor Răsăritene și dacă acest organism face o astfel de declarație, atunci autoritățile Uniunii Europene care trebuie să poarte dialogul cu instituții din domeniul religios, ceea ce este înscris în tratate, ar trebui măcar să verifice și să fie interesate de aceste informații. Cu toate acestea, vedem că uh, suntem uh, de fapt martori la condamnări de tip ideologic, care sunt menite să excludă milioane de oameni din dezbatere. Pur și simplu păstrăm tăcerea în legătură cu problemele menționate. Nu se spune nimic despre ura împotriva creștinilor. Câteodată nici măcar nu ținem cont de fapte, nu de opinii. Eu uh, aveam speranțe și în fine, sperasem că profitând de prezența domnului Timmermans, l-aș fi întrebat ce se întâmplă cu acțiunile ilegale ale Comisiei Europene, care pur și simplu întreprinde acțiuni înainte, împotriva țării mele. Uh, acțiuni care sunt puse sub semnul întrebării, inclusiv de serviciul juridic al Parlamentului nostru. Oricum, principiul responsabilității politice, din păcate, văd că e dificil de pus în practică. Aici, uh, ceea ce facem noi uh, e perceput doar ca un simplu schimb de opinii, nimic important. Ce să-i faci? Aș fi întrebat uh, ce se întâmplă cu grupurile politice reprezentate sub supravegherea organismelor politice care trebuie să aibă o activitate de monitorizare și uh, regret uh, cele întâmplate și aș spera să putem vorbi cu altă ocazie cu domnul Timmermans în cadrul acestui, acestei comisii libe. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta, iar acum dau cuvântul doamnei, doamnei Sofie Intfeld. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi de toate vreau să spun că îmi face mare plăcere să-l vedem aici la Parlamentul European pe domnul Scoiten, Din nou, mi-amintesc că domnia sa a fost uh, activ în legătură cu un raport privitor la concordate, care a avut la vremea respectivă consecințe neașteptate. Am ascultat cu mare interes prezentarea dumneavoastră. Am uh, o întrebare, una singură, de fapt pentru că sunt de acord cu toate declarațiile pe care le-ați făcut. Cred că mm, știți că mm, Comisia noastră Libe a Parlamentului European mm, elaborează o propunere pentru un sistem de monitorizare a modului în care statele membre și instituțiile europene respectă și protejează drepturile fundamentale, democrația și statul de drept și mă întreb dacă ați avut ocazia să citiți raportul uh, și dacă da, dacă aveți comentarii față de acest. Apoi, uh, către domnul Fonseca Mourinho și prin intermediul domniei sale domnului Timmermans și domnului Iurec, regret uh, faptul că domnul Timmermans nu este aici. Mm, de fapt, am venit astăzi aici pentru că i-am cerut domnului Timmermans să vină mai des în fața comisiei noastre. Cred că ar fi de folos, pentru că mai sunt membru într-o comisie a Parlamentului și acolo avem uh, schimburi de opinii frecvente cu membrii Comisiei Europene. Majoritatea comisarilor de resort uh, poate odată la trei luni vin în fața comisiilor parlamentare, deci cred că ar fi de folos. Însă am câteva întrebări. Uh, Tocmai am primit uh, raportul, n-am avut timp să-l citesc, însă ascultând ce spune dumneavoastră, uh, mă uit la cuprinsul raportului și țin cont și de rapoartele pe care le-am primit în anii anteriori. Consider că există un decalaj între experiențele noastre de zi cu zi de aici și modul în care e prezentat raportul. Pentru că dacă citiți raportul, <laughs> toate bune și frumoase, Comisia e campionul drepturilor fundamentale, Însă știți că am avut dezbateri amănunțite în legătură cu uh, măsura în care Comisia Europeană ține cont de Carta Drepturilor Fundamentale în propunerile pe care le face. Eu personal consider că nu întotdeauna uh, ține cont pe deplin de Carta Fundamentală. Dezbaterile se pot referi, de exemplu, la chestiuni legate de protecția vieții private, propuneri ce țin de lupta împotriva terorismului, despre viața privată, eu personal consider că, din păcate, Comisia Europeană nu ține cont în totalitate de jurisprudența bazată pe Carta Drepturilor Fundamentale. De asemenea, observ că în mod sistematic, se poate spune, nu există nicio evaluare de impact care să însoțească propunerile care vin tocmai în domeniul luptei împotriva terorismului și a infracțiunilor de acest gen zone politice foarte sensibile. Mă întreb, de ce Comisia spune în continuu că a, n-am avut timp să facem o evaluare, pe când aceste propuneri afectează drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni. De asemenea, uh, remarc faptul că atunci când uh, facem întrebări în scris sau adresăm scrisori Comisiei Europene pe chestiuni sensibile legate de drepturile fundamentale, de obicei nu ni se răspunde. Când facem presiune asupra Uh, comisiei. Nu ne se răspunde, nu se dă urmare spuselor noastre sau prea rar se întâmplă asta, așadar avem impresia că de fapt vă pot da și exemple concrete. Ne îngrijorează foarte mult încercările continue în Lituania de a se elabora o legislație anti-LGBTI este o lege privitoare la antipropaganda LGBTI care nu se aplică. Avem îngrijorări serioase în legătură cu modul în care se aplică. Am primit o, comisie o replică din partea Comisiei Europene spunând că examinează situația, dar asta era, cred, acum un an de zile. Și până în ziua de astăzi tot așteptăm concluziile Comisiei Europene. E ceva <laughs> minunat, cred. Așadar, aș dori să știu ce va face Comisia pentru totuși a-și îmbunătăți comportamentul în ce privește aplicarea drepturilor fundamentale și să dea dovadă totuși de puțin curaj, mai mult decât până acum. Totuși, eh, Simt frustrare pentru că trebuie să adresez aceste întrebări eh, sărmanului domn eh, Muriniu, care întotdeauna trebuie să facă față criticilor mele de când uh, vi se încalcă și dumneavoastră drepturile fundamentale, că sunteți expus furiei mele atât de adesea. Însă totuși consider că domnul Timmermans ar fi trebuit să fie aici ca să răspundă întrebărilor. Însă, cu toate acestea, aș dori să ascult și răspunsul din partea dumneavoastră, domnule Fonseca Murillo. Mulțumesc! Mulțumesc, acum domnul Karski. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnelor și domnilor, adesea ne întâlnim situații în care acțiunile întreprinse de Uniunea Europeană și dreptul european uh, sunt, sau absența acestuia într-un anumit domeniu duc la cazul de încălcare a drepturilor omului și nu doar în Uniunea Europeană, ci și în afara teritoriului său. Ne întâlnim cu situații prin care organisme ale Uniunii Europene, instituții europene, întreprind acțiuni tolerate la nivel european și încalcă drepturile omului în afara Uniunii Europene. Am vorbit deja despre uh, acei luptători străini astăzi, însă câteodată Avem de-a face și cu activitățile unor companii europene care operează în afara granițelor Uniunii Europene și încalcă drepturile angajaților. De asemenea, întâlnim cazuri în care unele state membre exportă servicii militare de tip privat. Și Asta se face inclusiv cu încălcarea drepturilor omului și dreptului uh, internațional, de asemenea. Și câteodată vedem adevărată lipsă de responsabilitate a celor care acționează în acest fel, deoarece țările în care operează ei le asigură imunitatea. Pe de altă parte, aceste companii își au sediul în statele membre ale Uniunii Europene, care nu sunt deloc interesate în a duce în fața instanțelor penale asemenea cazuri. Există lacune și în legislația europeană. Directiva serviciilor exclude din domeniul său de aplicare serviciile de securitate și cele de tip militar. Nu știu de ce. Nu știu de ce această uh, scutire a fost introdusă din activitățile acestea. Probabil e rezultatul unor activități de lobby. Oricum nu se știe motivul, însă așa stau lucrurile. În același timp, Uniunea Europeană și Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, încearcă să contracareze uh, activitățile ONU care încearcă să elimine așa numitele zone gri privitoare la activitățile companiilor de securitate și militare. Reprezentanții Uniunii Europene câteodată și câteodată chiar în mod de dreptul agresiv, pur și simplu optează pentru menținerea status quo-ului. Așadar, companiile europene acționează în continuare nestingerite, încălcând drepturile omului. Există documente clare, există un acord de, de la Montreux care uh, se bazează pe astfel de cazuri, dar nu este obligatoriu din punct de vedere juridic și avem nevoie de un instrument obligatoriu. Și în încheiere, uh, Vreau să mai spun următoarele. Bun, e bine să ne lăudăm cu ce se face bine în Uniunea Europeană, dar de asemenea trebuie să uh, fim atenți la ce face Uniunea Europeană în afara granițelor ei. Pentru că nu dorim să mai vedem asemenea încălcare a drepturilor omului uh, comise de companii europene ca rezultat al acțiunilor sau inacțiunilor din partea Uniunii Europene. Mulțumesc! Iar acum dau cuvântul domnului Scripac. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare pentru domnul Gruden și vă mulțumesc pentru discurs. Ați vorbit în raportul dumneavoastră anual despre faptul că aveți mai multe categorii. Discursurile care incită la ură. Cred că sunteți conștient de faptul că nu e atât de ușor, pentru că discursul care începe la ura unei persoane este în același timp discursul unei alte persoane care are dreptul să se exprime cum crede de cuvință. Puteți să ne asigurați că în Uniunea Europeană libertatea de cult și libertatea de exprimare vor fi eh, respectate în, în urma redactării acestor rapoarte. Există persoane care sunt amenințate numai pentru că își practică religia și își exprimă pe față opiniile. Cum puteți să decideți că discursul meu este motivat de ură? Cum puteți să Uh, îmi interziceți mie să uh, nu fiu de acord cu orientările sexuale a altora. Și dacă rănesc pe cineva sau comit o infracțiune, este normal ca uh, legea să mă pedesească. Eu nu urăsc o persoană care se identifică ca fiind homosexual, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu de acord cu practicile sale sau cu expresiile sale. Noi trebuie să avem libertatea să avem opinii diferite. Orice preot creștin trebuie să fie liber să-și exprime opoziția față de anumite uh, orientări sexuale. Nu Uniunea Europeană trebuie să facă legi în această privință. Sunteți conștienti de faptul că originea uh, legislației uh, împotriva uh, discursurilor bazate pe ură de fapt uh, se află în uh, povestea, în URSS um, și discursurile care încetau la ură atunci erau orice fel de discursuri anticomuniste. Eu am trăit într-o țară din fostul URSS, deci știu despre ce vorbesc. Eu nu cred că pot să fii pedepsit pentru punctele tale de vedere. Eu nu sunt pentru jihadism, este o sectă fundamentalistă, dar asta uh, înseamnă că trebuie să tac atunci când ei uh, uh, comit crime. Deci unde e frontiera între exprimarea liberă a opiniilor cuiva și uh, um, discursurile care incită la ură? Până la urmă, cine trebuie să fie condamnat? Cel care comite uh, fapte uh, condamnabile sau cel care vorbește despre ele? Doamna Invelt Uh, se opune Lituaniei, dar Lituania are dreptul să ia, adopte legislație care să uh, fie împotriva propagandei pentru drepturile uh, LGBT, așa și cum Rusia are dreptul să adopte legislație împotriva discursurilor care propovăduiesc dreptul la avort. Nu cred că puteți să ne pedepsiți. Mulțumesc! Thank you. And the last speaker is Mr. Mulțumesc. Acum domnul Maria să are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dacă am dat voia să vorbesc în limba mea maternă, în greacă. Am o întrebare apropo de respectarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Eurogrupul și Troica. Ce au făcut în Grecia? Troica nu există pe plan juridic, dar ia măsuri împreună cu Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană și, de asemenea, în colaborare cu Fondul Monetar Internațional și adoptă decizii care afectează nu numai Grecia, dar și Irlanda, Portugalia și Cipru. A fost o hotărâre a Eurogrupului care reprezintă interesele țărilor care au finanțat datoria și și-au arogat dreptul uh, de a lua hotărâri uh, pentru țările care au avut nevoie de aceste programe de salvare. S-au semnat memorandumuri de înțelegere care au fost uh, impuse guvernelor din statele respective. Și știm cum s-au um, semnat aceste memorandumuri, pentru că dacă guvernele respective refuzau să le semneze, nu obțineau ajutoarele de care aveau nevoie. Deci, statele sunt obligate să facă anumite lucruri care apoi au consecințe și una dintre consecințe este tocmai restricționarea anumitor drepturi. Um, s-a redus uh, cuantumul pensiei, dar dreptul la pensie este un drept individual. Este de asemenea un drept strâns legat de dreptul la proprietate care este de altfel consfințit de articolul 17. Dar atunci când pensiile sunt reduse cu 40%, eu cred că încălcați acest drept. Și se încalcă și dreptul 20, uh, din temelul articolului 25, dreptul persoanelor în vârstă la o viață uh, demnă. De asemenea, când reduceți salariile, uh, încălcați dreptul uh, tuturor la o viață în condiții decente. Și lista poate să continue. S-au redus bugetele din educație, din sănătate și atunci încălcați uh, dreptul de la articolul 14, dreptul la o educație de calitate și gratuită. Și atunci când uh, um, reduceți bugetul uh, la um, sănătate, mm, încălcați articolul 33, pentru că, <laughs> și chiar și articolul 35, ce vreau să spun cu această listă? Că se creează un fel de mm, zonă gri. Cine controlează deciziile pe care le-a luat Troica? Comisia nu intervine în calitatea ei de Comisie Europeană. Comisia nu are dreptul să uh, spună ceva uh, apropo de venitul minim, însă o face. La fel se întâmplă și cu Banca Centrală Europeană și Eurogrupul. Și toate aceste măsuri creează și cetățenii din cauza acestor măsuri, care, cum spuneam, nu sunt supuse niciunui control democratic, au de suferit. Eu m-am exprimat și în timpul sesiunii plenare de la, Comisia Euro- de la Parlamentul European și pe lângă Comisia Europeană, pe lângă Guvernul uh, Cipriot, pe lângă Guvernul Portughez și acestea din urmă au trebuit să ia hotărâri asemănătoare precum cele pe care le-a luat guvernul Greciei. Dar încă o dată se pune problema respectării drepturilor fundamentale. Nu ni se spune că uh, nu Uniunea Europeană este responsabilă pentru garantarea acestor drepturi. Dar cine a impus aceste măsuri care uh, au avut drept consecință încălcarea drepturilor fundamentale? Și încheie aici, vă rog să mai acordați 30 de secunde. Pentru mine acesta este uh, aspectul cel mai important. Și vorbesc și în calitatea mea de profesor universitar, pentru că eu predau la Universitatea din Creta. Nu se poate să acceptăm aceste zone de umbră, aceste zone gri, um, pline de incertitudine juridică. Trebuie să înțelegem cum să facem față acestor situații, deoarece se creează un fel de drept care nu mai este uh, în uh, conformitate cu legislația în vigoare, ci o zonă gri, fără niciun fel de legitimitate și fără niciun fel de control democratic. Este cu atât mai important pentru Grecia, deoarece acolo se încalcă o serie întreagă de drepturi fundamentale și le-am și pomenit. Și de ce sunt ele încălcate? Din cauza acestor uh, memorandumuri. Am putea spune că guvernul uh, uh grec nu a făcut nimic uh, de bună, cu dragă inimă, dar n-are încotro pentru că are nevoie de bani. Și ar fi bine dacă și domnul Draghi ar fi participat la uh, întâlnirea noastră. Mulțumesc. Sophie Indveld dorea să intervină, dar un minut. Pot să fiu foarte sinceră, doamnă, am să fiu foarte scurtă, doamnă președinte, dar eu nu pot să tac când avem colegi care uh, iau cuvântul și fac asemenea declarații. Da, aveți dreptul să uh, vă exprimați opinia ca oricine altcineva, dar există o diferență între a-ți exprima opinia și a incita la ură. Și există o diferență între o persoană care își exprimă uh, opiniile și uh, între o persoană care întotdeauna asociază uh, persoanele LGBT cu un climat de uh, insecuritate și ură. Doamnă președinte, noi apărăm aici anumite valori. Și după ce s-a întâmplat weekendul trecut când 50 de oameni au fost uh, omorâți în mod cumplit numai din cauza orientărilor sexuale și a ceea ce erau, ar trebui să vă gândiți mai bine care sunt valorile pe care le predicați și sunt foarte furioasă să aud asemenea exprimări homofobe mereu în acest forum și simțeam nevoia să iau cuvântul ca să uh, mă exprim. Eu n-am vrut să lansez o nouă dezbatere pe această temă. Vom avea un nou panel peste câteva minute, 30 de secunde. Doamnă președinte, este dreptul meu să răspund. Este un principiu, nu un privilegiu. Multe dintre statele membre vor să apere familia. Standardul social, norma în societatea noastră trebuie să fie familia tradițională. Și noi vrem să ne potrivim aplicării uh, eticii islamiste care um, um autorizează poligamia și uh, umilirea femeilor și de aceea ne împotrivim și oricăror alte forme uh, care nu sunt familia monogamă tradițională. Și vreau să vă amintesc că există niște standarde universale care trebuie să fie înțelese și noi, în Lituania, avem dreptul să le apărăm și vom continua să o facem. Uh, trebuie să respectăm pe toată lumea. Doamna președinte, nu este o, o dezbatere despre drepturile minorităților acum, dar poate că um, cu ocazia discuției de după cel de-al doilea panel uh, veți mai avea ocazia să vă exprimați. În încheierea discuției, aș vrea să spun că ar fi poate foarte bine pentru noi dacă am putea să invităm pe domnul Timmermans în persoană să participe la dezbaterea de la Comisia Libe, ar putea să tragă concluziile în urma acestei discuții. Acum vreau să dau cuvântul pentru uh, niște scurte reacții invitațiilor noștri, două minute fiecare. Uh, mai întâi, uh, reprezentantul domnului Timmermans. Permission, uh, in order to, to to answer Mr. Solo. Mulțumesc. Aș vrea să <laughs> îi răspund domnului Șogo și în numele diversității lingvistice am să răspund la toate întrebările în franceză. V-am explicat de ce domnul Timmermans nu era prezent, dar să știți că am să-i transmit Deci v-am explicat de ce domnul Timmermans nu era prezent, dar uh, dumnealui va uh, afla tot ce s-a discutat aici. Domnul Șogor, e adevărat că partea cu diversitatea lingvistică nu ocupă mm, o mare parte din raportul nostru. Noi uh, am considerat că nu era atât de reprezentativă în raport cu drepturile fundamentale. În ce privește situația creștinilor și dialogul interreligios, la sfârșitul lunii va avea loc întâlnirea oficială unde va fi prezent și domnul Timmermans cu uh, comunitățile religioase, inclusiv cu comunitatea laică și să știți că Comisia ia foarte în serios articolul 17 și dialogul uh, interreligios, dar și dialogul non-confesional. Pentru doamna Inveld, doamna Inveld, e, e drăguț din partea dumneavoastră, eu nu mă simt deloc agresat de ce spuneți dumneavoastră, am să încerc să vă răspund. Uh, vreau să intru în această dezbatere între dumneavoastră, este o dezbatere politică și îmi cer scuze, însă nu pot decât să exprim uh, sentimentul uh, uh, larg răspândit în sânul comisiei după ce s-a întâmplat la Olanda săptămâna trecută. Nu putem decât să fim revoltați. În rest, percepțiile diferite a ideii de familie cum spuneam, nu vreau să mă amestec în dezbaterea dumneavoastră. Da. Chiar și atunci când nu suntem de acord, eu cred că apărăm cum putem mai bine uh, articolul 6 din tratat, protejăm cât mai bine datele și în parte, datorită dumneavoastră, uh, discutăm încă cum să protejăm datele și încă discutăm chiar și în momentul de față. În ce privește situația din Lituania, nu numai că urmărim uh, foarte îndeaproape ce se întâmplă în Lituania, lucrăm activ ca să încercăm să Uh, garantăm adecvarea legislației lituaniene cu uh, tratatele și mai ales cu principiul non-discriminării. În ce privește întrebările în scris, eu am impresia că uh, le primim destul de rapid și că și răspundem rapid, dar dacă uh, încă nu sunteți mulțumiți, o să vedem ce putem face. Dacă Comisia respectă drepturile fundamentale în ce privește și, și um, situația din statele aflate în dificultate economică, să știți că cunoaștem problemele, cunoaștem situația. Nu e adevărat că chestiunea nu a fost uh, uh, discutată din punct de vedere juridic. Există o hotărâre a Curții Europene a drepturilor omului și există de asemenea și o hotărâre a instanței uh, din uh, Portugalia care arătau că toate aceste măsuri și decizii ale troice erau compatibile cu drepturile fundamentale. But, but not in Greece. 40% of the population... Domnul Marias, în Grecia 40% din populație trăiește sub pragul sărăciei și avem 1,5 milioane de șomeri. Deși Grecia a beneficiat de 240 de miliarde de euro împrumut. Dar unde s-au dus banii ăștia? Unde au ajuns banii? E un uriaș plan Marshall care ar fi trebuit să ajute economia elenă ca să nu mai există șomaj. Asta e o mare problemă. Putem să discutăm însă ulterior. Mulțumesc. Uh, yes, please. Uh, thank you. Thank you very much. Just uh, because there was a... Vă rog. Mi s-a adresat o întrebare directă, spune domnul Gordon, și aș dori să-i răspund uh, deputatului care a pus o întrebare legată de libertatea de religie și de exprimare, temându-se că acestea ar putea fi încălcate de Consiliul Europei. Răspunsul pe scurt e nu. Aveți dreptul să vă exercitați libertatea de cult, libertatea de exprimare în temeiul articolului 10. Dar articolul 10 din Convenția Drepturilor Omului este singurul articol care se referă și la responsabilitate în exercitarea acestui drept există posibilitatea ca dreptul la liberă exprimare să fie limitată, uh, să fie limitat, restricționat, se prevede chiar în convenție acest lucru, în temeiul unor criterii foarte clare, foarte restricționate. În principiu, um, E vorba de măsuri proporționale și necesare pentru o societate democratică. Deci, aveți dreptul la liberă exprimare, puteți spune lucruri care jignesc, care șochează, care deranjează, dar există o limită stabilită de Curtea Europeană a Drepturilor Omului Autoritățile statelor membre nu doar au dreptul, ci chiar se așteaptă de la ele să intervină în anumite cazuri. Așadar, există limite ale libertății de exprimare și pe o notă mai personală, vreau să vă spun că eu cred că sancțiunile juridice sunt o parte a răspunsului, dar cred că uh, trebuie să fie păstrate pentru cazuri foarte grave. Uh, cel mai important în combaterea discursului de incitare la ură este atitudinea din societate. Dacă avem o atitudine solidă față de discursuri care atacă drepturile altora, demnitatea altor ființe umane, Cred că este până la urmă responsabilitatea politicienilor și atitudinea lor față de acest gen de discurs uh, poate să schimbe ceva, dacă tolerează sau, din potrivă, sau propagă astfel de discursuri sau din potrivă le combat și și eu vin dintr-o țară cu probleme în acest sens. Thank you. Um... Două minute aveți. Da, mulțumesc. Într-adevăr, mă bucur și eu să vă revăd, Sofie Invelt. Um, vă admir foarte mult și mi-amintesc cu plăcere de dumneavoastră. Da, sunt și alte chestiuni posibile. Se discută la Parlamentul European des spre consolidarea valorilor ce stau la baza Uniunii Europene și, într-o oarecare măsură, studiul care a fost comandat de Comisia Libe reprezintă o contribuție la această dezbatere în curs. Cred că patru uh, domenii vor fi cele mai controversate. În primul rând, cum să se integreze drepturile fundamentale în semestrul european și în uh, măsurile impuse statelor care beneficiază de împrumuturi în cadrul mecanismului european de stabilitate. Acesta ar fi primul domeniu controversat și există un raport pregătit de Barbara Spinelli care va analiza uh, acest lucru. E vorba de un raport referitor la rolul Cartei Drepturilor Fundamentale în metodele de lucru ale instituțiilor. Al doilea punct controversat este rolul FRA, E o întrebare deschisă. În al treilea rând, ce rol uh, joacă drepturile sociale dincolo de cele menționate în Carta Drepturilor Fundamentale? Să nu uităm, Carta este o codificare provizorie și parțială a drepturilor fundamentale și nu include nici pe departe toate drepturile sociale um, ce fac parte din achiul drepturilor fundamentale din Uniunea Europeană. Și în al patrulea rând, în viitor uh, ne vom îndrepta poate spre o politică a drepturilor fundamentale în care studiile și rapoartele să stimuleze acțiuni și propuneri legislative și nu doar să țină cont de uh, problemele din trecut. Aș dori să închei cu o observație după uh, intervenția domnului Marias. Trebuie să spun că, în primul rând, uh, în paginile 21-24 ale studiului, pe care îl vedeți aici și pe care îl puteți uh, găsi aici, se menționează aceste lucruri. Și dacă îmi permiteți să vorbesc acum în calitate de membru al uh, Comitetului ONU pentru Drepturi uh, Sociale, vreau să vă spun că ce s-a întâmplat în Grecia este șocant. Este șocant pentru mine ca apărător al drepturilor omului, ca activist în acest domeniu. Ne-am întâlnit cu guvernul elen acum câteva luni și a fost într-adevăr o evaluare foarte dură și um, practic s-au încălcat complet drepturile sociale, iar modul în care s-au adoptat aceste măsuri este o problemă de credibilitate pentru actorii responsabili de această situație. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc, mulțumesc uh, tuturor pentru contribuțiile foarte interesante de astăzi. Mulțumesc tuturor vorbitorilor. Acum trebuie să trecem la următoarea sesiune și aș vrea să vă rog să părăsiți prezidiul și aș vrea să invit aici pe domnul Tov Maloi, pe domnul Ivan Ivanov, pe Dan Cristian Gatas, Pat Clark și Natasha Kazachkin. Trecem acum la a doua sesiune. Titlul uh, acesteia este Drepturile minorităților, romilor, intersexualilor și persoanelor cu dizabilități. I would like to welcome our new speakers. Vreau să urez bun venit uh, noilor experți first guest in the second panel is Professor Primul invitat este uh, profesorul Tov Maloi. Vă rog, director al Centrului European pentru Problemele Minorităților Doamna Maloi uh, este teoretician politic specializată în aspectele politice și juridice ale minorităților naționale și etnice și drepturile acestora în dreptul internațional și relațiile internaționale, în context european în special. Pe lângă funcția de director al ECMI, doamna Maloi este și uh, directoarea Centrului de Cercetare Cetățenie și Etică. Doamnă profesor, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mm, mi s-a cerut să vorbesc despre minoritățile naționale în Uniunea Europeană în principiu. În Europa, în general, minoritățile naționale includ grupuri care se află istoric în aceeași regiune de secole, cum ar fi minoritățile naționale, grupurile etnice și lingvistice și romii. În multe țări, grupările religioase sunt și ele incluse în această categorie, ca și cele religioase. Carta Drepturilor Fundamentale și alte reglementări UE relevante pentru minorități nu prevăd drepturi, um, drepturi materiale pentru aceste minorități. Și aș vrea să amintesc și că criteriile de la Copenhaga care cer statelor în curs de aderare să adopte mai multe drepturi materiale, nu se aplică la statele care au intrat în UE înainte de 2004. Astfel, la un nivel suprastatal nu există prevederi de măsuri pozitive pentru a ocroti, a proteja de asimilare și a garanta uh, drepturi materiale minorităților. Uniunea Europeană a lăsat uh, protecția acestor minorități pe seama principiilor Consiliului Europei, folosind instrumente ale Consiliului Europei cum ar fi Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale. Și e păcat, pentru că sunt uh, state care nu au ratificat acest, nu, nici nu au semnat, nici nu au ratificat aceste instrumente. Situația pe care doresc să vă prezint eu astăzi se referă la uh, minoritățile naționale în Uniunea Europeană în 2015 și deci uh, mă bazez pe monitorizarea punerii în aplicare a Convenției Cadru. Și acum, de dragul transparenței, doresc să menționez că și eu sunt membră a Comitetului de Experți uh, de Monitorizare și de Consiliere uh, reprezint Danemarca și vreau să mă concentrez asupra statelor UE care au fost examinate de Comitetul de Consiliere în 2014 și 2015. E vorba despre 11 state și nu toate avizele sunt făcute publice deocamdată pentru că încă trec printr-un proces politic la Consiliul Europei. Dar la nevoie vă pot oferi informații sporite într-un raport extins. Nu vreau nici să vorbesc foarte mult despre romi, pentru că avem colegi astăzi aici care o vor face. Situația uh, Situația uh, minorităților poate fi privită din două perspective cel puțin. pot? În primul rând, lipsa de voință politică și inerția guvernelor în ceea ce privește protecția minorităților și, în al doilea rând, atmosfera politică actuală care permite ca mișcări de extremă dreaptă să stabilească o agendă de xenofobie și ură. În ceea ce privește prima perspectivă, principalul drept uh, al minorităților care ne preocupă ține de mai multe standarde dreptul la autoidentificare liberă, dreptul la egalitate prin instituții adecvate, dreptul de a menține și a dezvolta cultură și de a fi protejat de asimilare, dreptul la media, dreptul la utilizarea limbilor minoritare în contactul cu autoritățile publice, dreptul la bilingvism în spațiul public, dreptul de a învăța limbile minoritare și șanse uh, adecvate de uh, învățământ în aceste limbi minoritare, dreptul de a participa la deciziile ce uh, influențează viața minorităților. Vreau să spun că aceste drepturi uh, sunt incluse în convenția pe care majoritatea statelor UE au semnat-o. Nu pot să intru în detalii cu privire la toate, vreau să mă concentrez la egalitate și la educație. Celelalte se găsesc în raportul pe care l-am prezentat. În ciuda ameliorărilor legate de măsurile uh, de egalitate și politicile de antidiscriminare în Uniunea Europeană, multe state încă, au, încă sunt în urmă în ceea ce privește crearea de instituții funcționale care să ocrotească aceste măsuri uh, cu privire la minoritățile naționale. Chiar dacă există uh, organe de egalitate, adeseori acestea nu au suficient personal pentru a permite rezolvarea problemelor minorităților naționale. Un alt aspect legat de capacitatea acestor organe este finanțarea. Finanțare suficientă pentru ca personalul să poată să trateze toate cererile și petițiile conform mandatului. Chestiuni uh, specifice legate de minorități care pot fi greu de evaluat sunt, uh, de exemplu, acordarea de statut de victimă de război și alte probleme legate de persoanele ce fac obiectul returnării. Mai mult, uh, discriminarea multiplă la adresa minorităților este o problemă tot mai uh, prost tratată, nu numai în ceea ce privește genul și orientarea sexuală, ci și în ceea ce privește dizabilitățile. Apoi, e nevoie de date agregate dar foarte, foarte puține state UE uh, strâng date în acest fel. În ceea ce privește cultura și identitatea culturală, dreptul minorităților naționale și lingvistice de a-și menține și dezvolta cultura și identitatea este o pavăză împotriva asimilării. E vorba uh, de religie, de limbă, de tradiții și patrimoniu cultural, cel puțin în Convenția Cadru. Aceasta este o măsură pozitivă care presupune sprijin financiar și sensibilitate la identitatea culturală. De la criza financiară încoace, tendința generală este să se reducă finanțarea pentru instituțiile culturale conduse de minorități, cum ar fi siturile de patrimoniu cultural. De asemenea, există tendința ca minoritățile să fie excluse de la luarea deciziilor în domeniul um, luării de decizii pe plan cultural, iar lipsa transparenței nu permite unor minorități să aibă acces la finanțare. Guvernele trebuie să fie mai deschise la includerea siturilor de patrimoniu minoritar în listele naționale oficiale de patrimoniu cultural. Apoi, minoritățile naționale nu trebuie să fie mutate din uh, zona lor de baștină decât dacă este necesar, absolut necesar. Vreau să vorbesc acum despre limbile minoritare. O parte esențială a protecției minorităților este dreptul la educație în limba minoritară ceea ce se prevede specific în Convenția Cadru. Guvernele trebuie să garanteze resurse adecvate și șanse de egalitate cu uh, educația majoritară. Acest drept se referă la toate nivelurile de educație și la limbile uh, mai mici. E vorba de crearea de instituții pentru minorități. Acest lucru devine standard în majoritatea statelor membre, dar măsurile de austeritate uh, provocate, luate în urma crizei, uh, strânesc preocupări. S-au redus uh, sursele de finanțare pentru profesori și s-au fuzionat unele școli și programe destinate minorităților minoritățile care se află în regiuni îndepărtate sunt afectate grav. E nevoie uh, de uh, protecția claselor mici și a școlilor mici. Apoi, uh, este necesară utilizarea tehnologiilor moderne. Trebuie ca statele, statele membre să um, țină cont și de faptul că minoritățile trebuie să învețe și limba de stat pentru a se integra bine în societate. Și e important acest lucru. În Convenția Cadru se stipulează foarte clar că vorbim despre un sistem uh, cu două sensuri, o integrare cu două sensuri, ceea ce e foarte important în ciclurile de monitorizare. Așadar, învățarea limbilor minoritare și a limbilor de stat în mod adecvat este necesară. Dacă nivelul este inadecvat, riscăm ca minoritățile să devină cetățeni de mâna a doua, ceea ce nu duce la uh, coeziune. Și ajung astfel la a doua idee pe care am mai menționat-o, și anume atmosfera politică actuală care permite o agendă de xenofobie și ură. În Convenția Cadru, guvernele au o responsabilitate foarte clară la două articole. Articolul 6 prezintă responsabilitatea guvernelor de a promova dialogul intercultural și de a garanta respectul și ne temem că acest lucru lipsește, este deficitar. Iar la articolul 12 se menționează obligația de a se dis disemina informații despre minorități și de a se asigura educația uh, pentru minorități, ceea ce ni se pare că se face insuficient. În conformitate cu Convenția Cadru, guvernele au responsabilitatea de a susține un dialog intercultural în societate. Toleranța și dialogul intercultural se află la un nivel scăzut record în multe state membre. E vorba doar, nu e vorba doar de protecție pentru minorități, e vorba chiar de siguranța minorităților. Xenofobia și ura uh, sunt direcționate împotriva nou veniților, însă minorități cum ar fi romii sunt tot mai mult afectate de uh, calomnie și discurs uh, plin de ură. E important uh, să fie protejate grupurile minoritare, au loc atacuri fizice, dar și atacuri pe internet, uh, care uh, provoacă multă durere în rândul minorităților. Și un aspect important în protecția minorităților este să se ia măsuri eficiente pentru a se promova respectul reciproc și înțelegerea, inclusiv protecția împotriva violenței și a ostilităților. În cele din urmă, în domeniul educației, presa și cultura sunt uh, esențiale pentru a promova toleranța și dialogul intercultural la fel în ceea ce privește uh, recrutarea minorităților în forțele de poliție. Guvernele nu prea au succes în acest domeniu. Nu se promovează suficient informații despre minorități prin educație despre limbă, cultură și istorie și a acestora și nici uh, aceste lucruri nu sunt incluse în programele naționale, manualele de istorie sunt uh, subiective și nu sunt concentrate pe dialog. Presa este deosebit de îngrijorătoare pentru că este foarte ușor de accesat și nu este reglementată în mod adecvat. Profilările făcute de uh, poliție sunt îngrijorătoare în multe state și chiar dacă există reglementări împotriva acestui lucru, nu sunt aplicate în mod adecvat. Unele state membre nu adoptă și nu implementează legislație care să penalizeze astfel de acte. Și aș dori să închei acum. Această examinare a preocupărilor actuale referitoare la protecția minorităților în ultimii doi ani a arătat clar o abordare inegală în Uniunea Europeană. Nu toate statele membre au semnat regimul european cadru pentru protecția minorităților și unele din statele care au semnat acest cadru trebuie să-și mai accelereze eforturile. Din păcate, Uniunea Europeană nu e capabilă să intervină, ci rămâne pe tușă pentru că nu uh, are competențe în conformitate cu legislația UE. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă Maloi. Domnul Ivan Ivanov are acum cuvântul, director executiv la Oficiul uh, European de Informare privind uh, Romii. Înainte uh, de acest post, domnul Ivanov a lucrat la Centrul European pentru Drepturile Romilor din Bulgaria. A fost cinci ani avocat pentru acest centru și a avut numeroase cauze de drepturi civile la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și în instanțe naționale în mai multe state din Europa Centrală și de Est. Timp de doi ani a fost consilier juridic la un proiect de drepturile omului din Sofia, Bulgaria. Aveți cuvântul. Thank you very much. Thank you for the invitation and giving me the, the chance to address. Mulțumesc, uh, doamne, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru că îmi permiteți să iau cuvântul uh, în legătură cu situația romilor, poate cea mai mare minoritate din Europa. Ca director al uh, Biroului de Informații Privitare la uh, Roma, uh, mai mult de 10 ani de zile am fost activ pe lângă instituțiile europene ca acestea să adopte politici de includere a romilor. Astăzi, cadrul uh, european pentru uh, strategiile de integrare a, rom, a romilor, uh, adoptat acum 4 ani și jumătate de către Comisie, uh, este un fapt, uh, recomandările Consiliului sunt un fapt, drepturile romilor sunt în agenda europeană, însă încă se recunoaște că romii din Europa fac față unei discriminări persistente în toate domeniile vieții. Condiții generale de excludere și segregare și niveluri ridicate de uh, atitudini împotriva romilor pentru, din, din partea majoritarilor. Uh, Sigur, s-a acordat mai multă atenție uh, față de romii din Europa Centrală și de Est, dar romii din Occident uh, se confruntă cu uh, situații similare, le sunt încălcate drepturile de bază. Deși s-au luat angajamente și s-au alocat resurse, situația romilor nu s-a îmbunătățit prea mult în ultimii ani. Sunt cercetări diferite care indică faptul că din potrivă, crește sentimentul împotriva romilor în anumite țări, uh, împreună cu îngrijorările împotriva uh, sau stârnite de migrație în general și migrația romilor, pe scară largă în particular. Eurobarometrul din 2012 indică faptul că trei din patru europeni uh, cred că romii sunt un grup supus discriminării Aici, într-adevăr, Eurobarometrul este uh, un instrument fiabil de cercetare al uh, Comisiei Europene. Deci indică faptul că trei din patru europeni sunt de acord că romii sunt un grup supus riscului discriminării. Și o majoritate de grupuri din Uniunea Europeană uh, sunt convinși că rom, romii sunt supuși discriminării. 34% consideră că cetățenii din țărilor uh, nu și-ar dori ca copiii să aibă colegi de școală romi. Și aproape 48% din cetățenii europeni nu vor să aibă colegi de muncă romi sau vecini romi multe rapoarte atrag atenția asupra eșecului inițiativelor necoordonate, lipsa de participare a romilor în procesul de luare de decizii, eh, faptul că legislația nu e adecvată pentru a combate atitudinile anti-rom și alți factori care trebuie văzut dintr-o nouă perspectivă. Importantă este eh, faptul că inclusiv inițiative bine subvenționate au, nu au ținut cont de discriminările sistemice care stau la baza uh, Uh, sărăciei și excluderii uh, cărora le cad victimă romii. De aceea se convine că pentru a face progrese în uh, îmbunătățirea situațiilor situația drepturilor umane a romilor, e necesar să se combată nivelurile crescând de, de atitudini împotriva romilor din Europa, în toate segmentele societății, de, de, de asemenea în mass media și în politică. Stereotipurile rasiste adesea folosesc la justificarea discriminărilor din trecut și din prezent. De exemplu, se legitimează raidurile, razile poliției uh, împotriva așezărilor romilor, uh, între ghilimele, infractori din, uh, și, și inspiră continuarea acestor practici anti, așa numitul antițiganism folosește la obstrucționarea punerii în aplicare a măsurilor care își doresc îmbunătățirea situației romilor. De exemplu, măsuri la nivel uh, național rămân doar promisiuni și vorbe goale la nivel local și politicienii nu fac nimic uh, pentru a pune în aplicare aceste uh, promisiuni. spune că una din cele mai răspândite forme de încălcarea drepturilor omului e segregarea comunităților romilor, îmbunătățirea locuințelor sau accesului la educație fără a se ocupa de chestiuni legate de segregare vor aduce doar uh, îmbunătățiri pe termen scurt. E important să spunem că segregarea intenționată în creștere în școli într-un număr de state membre a fost recunoscută deja de Comisia Europeană, care recent a început proceduri de încălcare împotriva Republicii Cehe, Slovaciei și Ungariei. Mă voi referi la un alt raport dacă mi îngăduiți, al Comisiei Europene. Raportul din 2014, raportul comun privitor la punerea în aplicare a directivei uh, egalității rasiale, spune că principalele probleme cu punerea în aplicare a directivei privești, privesc faptul că oamenii nu-și cunosc drepturile, lipsa de date privitoare la egalitate, faptul că nu se raportează destul, uh, obstacole la accesul justiție, sancțiuni și căi de atac insuficiente. Sigur că aceste probleme și obstacole au fost menționate și în calitate de cazuri de uh, discriminare multiplă. Dar uh, adesea legiuitorii nu au putut găsi soluții nu au fost date suficiente la dispoziție. Însă Comisia spune că problemele specifice ale romilor nu derivă din legislație, ci din punerea sa în aplicare. De aceea Comisia își dorește să extinde controlul la practicile naționale care afectează punerea în aplicare a principiului egalității de tratament. Am citat din raport. On the implementation of the noi considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să consolideze și să uh, implementeze uh, cu mai multă strictețe legislația și politicile, pentru că romii sunt uh, printre cele mai dezavantajate grupuri din Europa, deci vor fi principalii beneficiari dacă Europa face progrese în legătură cu egalitatea. Apoi să ne gândim la impactul uh, evoluțiilor geopolitice asupra apoi în aplicarea agendei dreptului omului și egalității. Iată, extrema dreaptă este în creștere în Europa. Apoi, măsuri uh, din ce ce mai dure, antiteroriste și de securitate, care sunt necesare, dar adesea aceste măsuri în practică încalcă drepturile de bază ale unor membri ai societății, deci minoritățile cele mai vizibile. Și sigur, și criza refugiaților. Toate acestea au legături directe cu încălcarea drepturilor de bază în general și cu implementarea politicilor legate de politicile de integrare a romilor pentru a combate așa, numitul antiziganism, e nevoie de eforturi hotărâte. Primul pas trebuie luat de autorități care să recunoască aceste fenomene și să condamne toate asemenea manifestări care apar. Apoi, mass media are un rol important de jucat, apoi campaniile publice trebuie înfăptuite cu, odată cu formarea în domeniul antirasismului a, de exemplu, aleșilor locali, funcționarilor publici, poliție, mass media și așa, și așa mai departe. Organizația mea, Biroul de Informații uh, despre Rom din Europa, este cea mai largă rețea privitoare la rom și va continua să conlucreze cu autoritățile europene, naționale și societatea civilă, concentrându-ne pe trei elemente cheie care să în orice fel de politică în sprijinul romilor. Și anume, măsuri pentru a eradica discriminările de la ora actuală, măsuri pentru a despăgubi pentru discriminările din trecut și măsuri pentru a elimina viitoarele discriminări. Datele privitoare la abuzuri și discriminări cresc, în general, în conformitate cu ultimul eurobarometru din 2015. Cea mai întâlnită discriminare bazată pe etnie, pe originea etnică, 64%. Dar și mai îngrijorător e că violența și discriminarea uh, nu sunt combătute de autoritățile uh, de resort și capătă un caracter din ce în ce mai instituționalizat. Uh, discursurile de extremă dreapta sunt întâlnite zi de zi în parlamentele naționale, în guverne, în rândurile autorităților locale situația se înrăutățește și eh, se nasc semne de întrebare. Cum să protejăm drepturile omului și egalitatea ca valori de bază ale Uniunii Europene? E nevoie de acțiuni urgente, însă eh, încă nu vedem asta din partea instituțiilor și societății civile. Parlamentul European are, desigur, un rol eh, crucial de jucat aici și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Okay, thank you, eh, Mr. Ivanov. Eh, Mr. Mulțumim, domnule Ivanov, spune președinta. Domnia sa trebuie să ne părăsească cât mai curând posibil. Dacă dumneavoastră doriți să adresați o anumită întrebare, vă rugăm să o faceți acum. Thank you very much. Thank you, Mr. Ivanov. For very... Mulțumim, domnule Ivanov, pentru un discurs foarte interesant. Acum, eh, domnul Dan Cristian Gatas, co-președinte și co-fondator al organizației Intersex International Europe. În 2013, sa a publicat uh, o carte, Drepturile omului între sexe, o analiză comparativă a situației drepturilor omului uh, pentru persoanele intersex. Domnule, gata să aveți cuvântul. I want to thank Libe. Mulțumesc, Libe, pentru că ne-a invitat, invitat ca să vă vorbim des, să vă vorbesc despre persoanele Uh, intersesc. Este pentru prima oară când asociația noastră ia cuvântul la Parlamentul European și sper că nu va fi și ultima oară. Oamenii intersex sunt, se nasc cu caracteristici sexuale primare și secundare, precum organele genitale interne și externe, cromozomii, gonadele, structura hormonală, masa musculară, pilozitatea, care nu sunt nici de gen masculin, nici de gen feminin, ci aparțin ambelor categorii în același timp. Persoanele care au uh, varieri sexuale sunt categorisite de către sectorul medical ca suferind de tulburări de dezvoltare sexuală, uh, prescurtare DSD. Acest diagnostic uh, înseamnă că persoana trebuie reparată, între ghilimele, prin mijloace medicale. Ce înseamnă acest lucru? Că vor fi supuși unor tratamente pentru a le altera caracteristicile sexuale, astfel încât, în urma intervențiilor chirurgicale sau a tratamentelor hormonale, să aparțină mai mult sexului femeiesc sau uh, um, bărbătesc. Și de asemenea, scopul acestor tratamente este să permită Uh, corpurilor lor să răspundă așteptărilor pe care le are societatea de la persoanele intersex care trebuie să aparțină unui sex real. Un studiu din 2014 al unui institut uh, uh, din țările de jos a arătat că o persoană din 200 se naște cu asemenea um, caracteristici sexuale și deci este o persoană intersex. Există o serie întreagă de uh, intervenții um, chirurgicale care, um, pe, care au avut, pe care au trebuit să le suporte aceste persoane schimbarea um, um, sexului pur și simplu sau tratamente hormonale uh, grele, um, implanturi uh, și așa mai departe și totul uh, este făcut fără să se țină cont de consecințele uh, care apar mai târziu, ca de exemplu cazuri de osteoporoză prematură, probleme cu um, um, uretra uh, și, în general, probleme cu organele genitale. Din păcate, aceste intervenții chirurgicale de normalizare și de reparare a copiilor cu, cu um, tulburări sexuale sunt practicate în 21 de state membre și în 18 state membre este nevoie de consimțământul pacientului cu condiția ca respectivul pacient, minorul, să aibă capacitatea de a decide. Însă, uh, recomandările sunt ca aceste intervenții chirurgicale să se facă la o vârstă foarte fragedă, ceea ce presupune că e vorba despre copii foarte mici, chiar uh, cu vârsta sub 2 ani și ei nu au cum să-și dea consimțământul. În alte 8 state membre, se cere consimțământul unui reprezentant uh, legal atunci când copilul este incapabil să hotărască, ceea ce arată foarte bine că dreptul la autodeterminare și la autonomie a acestor persoane este încălcat peste tot în Uniunea Europeană. Toată lumea are dreptul la uh, integritatea mentală și fizică și aceste tratamente medicale de fapt încalcă aceste drepturi, uh, um, deși ele sunt consfințite de articolul 3 din Carta uh, Drepturilor Fundamentale și aici se include și dreptul la uh, o viață familială, la, la viață intimă, așa cum arată articolul 7 din uh, Cartea Europeană a Drepturilor Fundamentale și articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Aceste intervenții chirurgicale au fost declarate de a fi o formă de tratament degradant și inuman, printre care, printre alții, de raportorul special ONU asupra torturii și de către Comitetul ONU Uh, de luptă împotriva torturii și că încalcă uh, dreptul la uh, interzice tortura. Bineînțeles că se încalcă și drepturile copiilor, dar nu se încheie aici uh, suferința acestor oameni, pentru că ar trebui să vorbim și despre adulții intersex. Majoritatea dintre ei au au luat aceste medicamente, au suportat aceste intervenții în ultimii 50 de ani, însă le este foarte greu să găsească un loc de muncă din cauza că uh, nu dispun de un nivel suficient de educație, uh, sunt stigmatizați, sunt victima discriminărilor verbale, a hărțuirii, nu pot să aibă acces la îngrijiri medicale de calitate, Uh, nu sunt recunoscuți și uneori sunt practic invizibili în societate și nu sunt uh, reprezentanți absolut nicăieri, știind că variațiile de sex nu sunt incluse în niciun fel de programă școlară sau universitară decât pentru a fi prezentate ca o boală sau o tulburare. Atunci când acești copii uh, devin adulți sau chiar când îmbătrânesc ca oricine altcineva, ei au nevoie de îngrijiri de sănătate specifice, însă accesul la aceste îngrijiri de sănătate uh, nu este garantat pentru că ei suferă de pe urma discriminării, de pe urma prejudecăților uh, specialiștilor din domeniul medical și de pe urma faptului că politicile de rambursare a companiilor de asigurări medicale nu țin cont de nevoile lor specifice și de fapt le încalcă uh, dreptul din articolul 35 din Cartea Drepturilor Fundamentale. Cum spuneam, Um, există și alte probleme pentru persoanele intersex în Uniunea Europeană. Ei nu au acces la un uh, tratament de substituție hormonal uh, sau, în tot cazul, nu este un tratament care să corespundă nevoilor fiecăreia uh, dintre aceste persoane. Din 2008, statele membre UE au cerut um, statele membre europene li s-au cerut de către diferite organe ONU Uh, să ia măsuri pe plan legislativ și administrativ pentru a garanta respectarea integrității fizice și autonomiei persoanelor intersex și ca niciun alt copil uh, în timpul copilăriei să fie obligat să suporte uh, tratamente medicale și intervenții chirurgicale. În 2015, Comisarul pentru Drepturile Omului de la Consiliul Europei a publicat un document numit Drepturile Omului și Persoane Intersex, unde s-au cerut uh, măsuri pentru a proteja uh, demnitatea umană și drepturile tuturor copiilor intersex și trebuie să existe uh, un consimțământ liber și în cunoștință de cauză înaintea oricărui uh, tratament sau oricărei intervenții chirurgicale și dacă acestea nu sunt pentru a le salva viața, atunci ele trebuie să aștepte momentul în care tocmai se obține consimțământul liber și în cunoștință de cauză a persoanei respective. Din păcate, uh, accesul la justiție pentru persoane intersex care doresc dori să depună plângere, de asemenea, nu este garantat. Până acum, Malta este singurul stat uh, membru UE care a interzis intervențiile medicale fără consimțământ prealabil și care uh, a oferit împreună cu Grecia în decembrie 2015 un cadru antidiscriminare uh, bazat pe caracteristici sexuale. Și este uh, trist să spun acest lucru pentru că uh, noi vrem să ne folosim de această ocazie pentru că uh, Comisia pentru Libertăți Civile poate să uh, apere cauza uh, persoanelor intersex. Trebuie să se interzică tratamentele medicale practicate pe persoanele intersex uh, în absența consimțământului lor, în conștiință de cauză și a consimțământului liber și mai ales dacă este vorba despre tratamente, cum spuneam, care nu sunt indispensabile pentru a salva viața acestor persoane. La nivel european s-au făcut studii comparative uh, despre felul în care legislația europeană uh, în vigoare în ce privește egalitatea de sex și de gen uh, um, ar putea să țină cont și de caracteristicile sexuale. A existat o poziție Um, europeană uh, pentru prima oară în ce privește persoanele intersex, dar nu este suficient. Dar cum ar trebui să vă asumați răspunderea pentru a proteja mai bine drepturile și viețile acestor cetățeni europeni. Mulțumim, domnule Gatas. Acum dau cuvântul următorului vorbitor, domnul Pat Clark, care este membrul Comitetului Executiv de la Forumul European pentru Dizabilități din 2005 este actualmente implicat în mai multe inițiative uh, pentru apărarea drepturilor persoanelor cu sindromul Down în Irlanda. Uh, uh, conduce de asemenea campania uh, Opinia mea, votul meu pentru a garanta faptul că persoanele cu sindromul Down și persoanele cu uh, handicap intelectual pot să aibă acces la sistemul politic, inclusiv la manifeste care să fie uh, ușor de citit. Domnule, clar că aveți cuvânt. I'm delighted to be... Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici pentru a lua cuvântul în această reuniune foarte importantă în numele Forumului European al persoanelor cu dizabilități. E vorba de o organizație umbrele care reprezintă persoane cu dizabilități din Europa. Avem foarte mulți membri, Consilii Naționale ale Persoanelor cu Dizabilități, ONG-uri din întreaga Europa, și avem foarte mulți membri asociați de nivel european, internațional și național. Unii se află chiar aici astăzi. Suntem uh, vocea unită și puternică a persoanelor cu dizabilități din Europa. Ne bucurăm că avem șansa uh, să discutăm drepturile persoanelor cu dizabilități la această audiere privind drepturile fundamentale. Dizabilitatea trebuie abordată dintr-o perspectivă a drepturilor omului. Drepturile omului ale persoanelor cu dizabilități sunt amintite în Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care a fost ratificată atât de Uniunea Europeană cât și de aproape toate statele membre. Din păcate, țara mea, Irlanda, încă lasă de dorit în această privință, însă așteptăm, ne așteptăm să se amelioreze situația înainte de sfârșitul anului. Sperăm. E prima dată însă în, Uniunea, în istoria Uniunii Europene când Uniunea Europeană s-a angajat la o convenție a drepturilor omului. Înseamnă că toate legislațiile uh, Este prima dată când Uniunea Europeană și-a luat angajamentul acesta și înseamnă că toate legislațiile, politicile și programele UE trebuie să respecte convenția. E nevoie de o nouă abordare pentru um, politicile ce vizează persoanele cu dizabilități din Uniunea Europeană. Anul trecut, Uniunea Europeană a fost examinată pentru prima dată în istoria sa de un um, organ al ONU privind drepturile omului și a primit recomandări din partea acestei, acestei uh, comisii în septembrie 2015. Aceste observații oferă orientări clare UE despre o mai bună promovare, protecție și garantare a, uh, persoanelor, a drepturilor persoanelor cu dizabilități în Uniunea Europeană. Aici intră măsuri și acțiuni care trebuie adoptate de Uniunea Europeană într-un anume calendar. Aceste recomandări includ un set clar de priorități, o foaie de parcurs pentru acțiunile UE din următorii ani, pentru a se implementa CRDP și a se promova și respecta drepturile persoanelor cu dizabilități în Uniunea Europeană. Aceste recomandări trebuie să fie un punct principal de referință pe viitor. Luna viitoare, Parlamentul European va adopta o rezoluție privind aceste observații uh, de concluzie. Parlamentul va fi prima instituție care va reacționa și dorim să ne exprimăm recunoștința față de Parlament și mai ales față de doamna raportor Helga Stevens, care a implicat foarte mult organizația ale persoanelor cu dizabilități, respectând pe deplin articolul 4.3 din Convenție. Comisia ONU a cerut Uniunii Europene în observațiile sale să creeze un dialog structurat cu persoanele cu dizabilități și cu organizațiile care le reprezintă pentru a garanta participarea lor constantă la toate procesele decizionale și de creare de politici ale Uniunii Europene, adică să meargă dincolo de participarea ad hoc a organizațiilor persoanelor cu dizabilități. Uniunea Europeană este lider în lume, este prima organizație regională care a ratificat convenția. Acum trebuie să fie lider și în punerea în aplicare a convenției. O aplicare slabă ar fi uh, în detrimentul cadrului de drepturile omului. Uniunea Europeană are nevoie de o strategie specifică pentru a implementa uh, Convenția Cadru. Strategia Europeană a Dizabilităților 2010-2020 a fost adoptată înainte ca Uniunea Europeană să adopte CRPD și în anul acesta avem doar o revizuire și nu un plan de acțiune real pentru o punere în aplicare uh, aprofundată a CRPD, ceea ce mă preocupă. Există o tendință îngrijorătoare de a nu lua în serios obligațiile de drepturile omului. Uniunea Europeană a dat înapoi uh, transferând uh, CRPD uh, în competența DG Ample, deși fusese în competența DG JAI. Directiva orizontală a tratamentului egal încă este în discuții la Consiliu și astfel milioane de persoane sunt discriminate din motive de religie, sex uh, și așa mai departe. E nevoie de adoptarea rapidă a acestei directive, după cum s-a propus și în concluziile Comisiei ONU. Reacția UE la criza refugiaților nu a fost bazată pe o abordare de drepturile omului și suntem foarte preocupați de situația persoanelor cu dizabilități care sosesc în Europa. Trebuie să se ia măsuri pentru ca reacția UE la criza refugiaților și a migranților să fie bazată pe includere și accesibilă. Observațiile uh, ONU în acest sens trebuie puse în aplicare. Comisia ONU a recomandat ca UE să integreze disabilitatea în politicile sale de migrație și de refugiați. De asemenea, Comisia a recomandat ca UE să emite orientări pentru agențiile sale și pentru statele membre pentru ca uh, toate politicile să corespundă cu convenția, pentru că la ora actuală nu este cazul. În continuare, în Uniunea Europeană, foarte multe persoane cu dizabilități încă nu uh, au capacitatea juridică pe care ar trebui să o aibă. Drepturile lor nu sunt uh, recunoscute, Uh, și uh, nici drepturile ce derivă din tratatele europene și legislația, cum ar fi accesul la justiție, la bunuri și servicii, inclusiv servicii bancare, ocupare și îngrijiri de sănătate. De asemenea, dreptul de vot și drepturile consumatorilor. Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri în acest sens împreună cu statele membre. Comisia CRPD s-a referit în recomandările sale la crearea unui uh, planșeu de protecție socială minim. Și ne bazăm pe Parlament să susțină această recomandare. Este important, mai ales în ceea ce privește serviciile. S-au făcut mari reduceri în ceea ce privește serviciile o persoane, oferite persoanelor cu dizabilități și am văzut o degradare foarte gravă a standardelor de trai Trebuie de asemenea ca UE să sporească rata ocupării pe piața muncii și să împiedice efectele negative ale măsurilor de austeritate. De asemenea, toate fondurile UE, inclusiv fondurile structurale și fondurile UE de acțiune externă, să fie aplicate pentru a se promova punerea în aplicare a Convenției în statele membre și în statele terțe. Fondurile UE nu trebuie utilizate pentru a se finanța renoga, renovarea sau construirea de uh, școli segregate sau de uh, azile, ceea ce se întâmplă astăzi încă. Toate plățile acordate trebuie să fie anulate. În cele din urmă, Comisia nu trebuie să financeze din bani europeni acțiuni care nu corespund cu valorile UE. Drepturile și libertățile uh, și principiile recunoscute de carte trebuie respectate. În cele din urmă, EDF salută publicarea uh, Actului European al Accesibilității. Este un semnal din partea Comisiei de a se ameliora accesibilitatea produselor și serviciilor pentru toți în Uniunea Europeană. Uh, acest lucru are un potențial enorm de a aduce valoare sporită pentru viețile persoanelor cu dizabilități. Dar dacă acest act se dorește o lege, o lege cheie pentru a implementa CRPD, trebuie să respecte CRPD. Repet, trebuie să respecte această convenție. Propunerea are anumite deficiențe în temeiul articolului 9 din Convenție. O extindere a scopului ar reprezenta o ameliorare. De asemenea, vrem să cerem în concluzie Parlamentul European să fie lider în punerea în aplicare a observațiilor Comisiei ONU. E vorba de recomandări care cer UE să fie ambițioasă și uh, uh sârguincioasă în aplicarea CR, uh, CRPD și ne așteptăm ca Parlamentul să aibă aceeași abordare angajată și ambițioasă, iar noi de la EDF vă stăm la dispoziție pentru orice colaborare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Clark. Ultimul vorbitor este doamna Natasha Kazachkina, coordonatoare la grupul de lucru UE uh, privind politica internă a drepturilor omului de asemenea, uh, colaborează și la uh, Open Society European Policy Institute. Și vă rog, doamna Kazachkin, uh, luați cuvântul. Thank you, Chair, and uh, thank you for the invitation. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc pentru invitația de a mă adresa astăzi comisiei dumneavoastră. După cum s-a menționat, am intervin astăzi, de fapt, în numele un ONG din Bruxelles, rețeaua pentru drepturile omului și democrație și grupul de, lo- de lucru al acesteia pentru politici interne, grup de 20 de ONG-uri active pe domeniul drepturilor omului, inclusiv uh, întreaga rețea de ONG-uri sociale reprezentate de platforma socială, uh, cu uh, foarte mulți experți pe domeniul drepturilor omului, uniți într-un scop comun, să încercăm să consolidăm Uniunea Europeană ca actor al drepturilor omului în Europa. În acord cu secretariatul, nu voi adăuga prea multe celor spuse de colegii mei în legătură cu drepturile minorităților, ci voi eh, dori mai degrabă să închei discuția de astăzi eh, cu chestiuni instituționale la nivelul Uniunii Europene. Aș subliniere comandele prioritare societatea civilă și nevoia pentru o nouă strategie internă pentru drepturile omului în Europeană. Acum două zile, cum a și menționat Comisia, eh, Comisia a organizat o întâlnire eh, pentru a lansa un nou grup la nivel înalt pentru combaterea rasismului, xenofobiei și alte forme de intoleranță. Eh, Inițiativa apreciată pentru că ONG-urile au fost implicate încă de la început și au fost și bine reprezentate în, la eveniment cu paneluri interactive și mixte. Uh, ca observație vreau doar să sugerez, uh, știu, avem un protocol, avem probleme practice, dar pe cât posibil ar fi bine să evităm ca uh, la joia după amiază să fie reprezentați, doar joia după amiază să fie reprezentate ONG-urile. Dar în fine, asta ca paranteză. Crește îngrijorarea în organizațiile noastre în legătură cu spațiul tot mai mic acordat societății civile la nivel global, dar și în Europa. Am văzut uh, atacuri uh, împotriva ONG-urilor, uh, campanii de ură în Ungaria, Polonia, Lituania, apoi uh, nu se respectă libertatea de întrunire în numele securității în Spania, în Franța, actorii societății civile care ajută migranții uh, sunt combătuți, mai ales în insulele grecești. Eh, ne îngrijorează și eh, recrutul, eh, mă scuzați, reculul controlului democratic, de lipsa transparenței, de exemplu. Directiva propusă pentru combaterea terorismului, discutată chiar acum în acest Parlament, a fost prezentată fără o evaluare de impact de către Comisie și a fost trecută în grabă prin Consiliu faza de elaborare a noi propuneri, eh, sau noile propuneri pentru azil au fost făcute în secret și cu puține consultații ulterioare. E foarte important ca Uniunea Europeană să eh, aibă într-adevăr un dialog pe fond cu societatea civilă ca actor cheie a procesului eh, decizional. Asta implicând consultări cu suficient timp alocat societății civile, de asemenea ehm, Uh, agende de întruniri comune, apoi uh, uh, informări în legătură cu acțiunile europene ca să putem fi răspunzători către public. Ceea ce nu s-a, mai, nu s-a prea subliniat uh, în intervențiile din primul panel, deci, uh, subliniez eu acest lucru. Apoi, ONU spune că trebuie uh, îmbunătățit mediul pentru ONG-uri ca pilon pentru orice fel de sistem uh, care își dorește respectarea dreptur, uh, drepturilor de bază și statului de drept. De aceea, noi ne dorim o un amendament în uh, raportul într-un fel pentru a se recunoaște expres rolul societății civile în uh, orice fel de mecanism pentru stat de drept și drepturile omului, dar și ca un criteriu pentru a evolua respectarea drepturilor omului și uh, a statului de drept în uh, statele membre. De asemenea, am solicitat un dialog cu societatea civilă în care uh, să, care să apară în concluziile Consiliului, uh, în cartă și în um, tot ce înseamnă o politică externă coerentă. Deși au fost ajutați de președinția țărilor de jos, lucru extrem de valoros, ne dezamăgește faptul că cerințele noastre nu au fost acceptate în concluziile Consiliului. În ce privește Comisia, doresc doar să apară în procesul verbal astăzi că grupul nostru a solicitat o întâlnire cu vicepreședintele Timmermans pentru a discuta împreună cu domnia sa viziunea sa globală și strategia pentru a consolida Uniunea Europeană ca actor pentru drepturile omului în Europa. Ceea ce mă duce la al doilea punct în legătură cu strategia pentru drepturile omului și anume, ca să preîntâmpinăm criticile pe care le auzim adesea, vreau să insist. Această strategie, acest apel la o strategie nu își dorește uh, crearea unui așa numit tigru de hârtie, cum a spus uh, cineva de la Comisia Europeană. Nici nu dorim să uh, creăm o diversiune a conversațiilor zilnice de la Comisie. Nu, asta este pâinea noastră cea de toate zilele. Nu, nu, e o, o, un apel pragmatic bazat pe experiența noastră îndelungată de apărătoria drepturilor omului ca să consolidăm acțiunile Uniunii Europene pentru a respecta, proteja și a, a, sau a, s-a subliniat asta aici pentru a promova drepturile omului în Europa. La Uh, reuniunea de la nivel înalt, pe care am menționat-o de acum două zile, un participant a notat că dacă ne gândim la câți experți erau în sală din partea statelor membre, din partea ONG-urilor, din partea ONU, OCDE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, totuși, era vorba acolo de cea mai largă gamă de experți uh, care să ne ajute cum să combatem uh, violența motivată de ură. Provocarea era să găsim un mod de a uh, reciprociza și a operaționaliza aceste experiențe, partajând resursele pe care le avem la dispoziție în Europa pentru a promova acțiuni de drepturile omului. Asta trebuie să fie prioritatea Uniunii Europene și ar trebui să spunem asta clar, inclusiv când își coordonează eforturile prin cele trei instituții și în politicile pe care le adoptă în ce privește coordonarea între instituții, e frapant dacă ne gândim la modul în care inițiativele Comisiei și Consiliului pentru a promova uh, domnia dreptului în Uniunea Europeană sunt complet uh, uh fără legătură una cu alta. Iată, Comisia are un cadru exclusiv, exclusiv intern pentru a monitoriza și pune în aplicare statul de drept în uh, Uniunea Europeană, actualmente testat, Consiliul s-a gândit la o inițiativă separată și la nivel de discuții pur politice. Ultima inițiativă uh, prezentată din aur de reprezentanții președinției țărilor de jos a fost un model de integrare în Europa absolut detașat de ceea ce face Comisia în legătură cu Polonia actualmente, ci și de orice fel de Eh, discuții politice și legislative în Europa în ce privește migrația și azilul, ceea ce nu face decât să trimită semnale tulburi în legătură cu uh, adevăratele, proprii, mă scuzați, adevăratele priorități ale Uniunii Europene. De aceea, salutăm apelurile repetate ale Parlamentului, inclusiv acum în proiectul de raport Interfeld, pentru un dialog interinstituțional și pentru o coordonare a acțiunilor în domeniul drepturilor omului între toate instituțiile europene. Sperăm că acest lucru va fi subliniat din nou în raportul asupra drepturilor omului care, uh, care va sosi în curând. De asemenea, salutăm decizia Parlamentului de a numi exact statele vinovate atunci când acesta este necesar. Mă refer mai ales la rezoluția privitoare la CIA adoptată săptămâna trecută și rezoluțiile privitoare la Ungaria. Noi facem apel la Parlamentul European să facă acest lucru mai sistematic, inclusiv sigur, când e nevoie, că nu întotdeauna e nevoie, inclusiv în raportul său privitor la drepturile fundamentale. Observ aici că în raportul Comisiei privitor la cartă nu există o linie coerentă în acest sens. Se menționează unele state în ce privește încălcarea achiului pentru refugiați, în ce privește discriminarea romilor, nu e numit niciun stat. Însă, pentru a ajunge la o coordonare interinstituțională, și la linii directoare privitoare la drepturile omului pentru fiecare instituție, trebuie să facem toate eforturile. Și aici solicităm o strategie în sensul unei responsabilități comune pentru a face schimbarea eh, la bază și pe, bazându-ne pe obiective comune, definind un cadru internațional și european împreună. Doar așa putem asigura acțiuni coerente și eficiente la nivel european care să adauge valoare într-adevăr la eforturile la nivel regional, național, internațional. Ofer și câteva exemple foarte rapid. Uh, exemple de probleme care există la ora actuală. Mă voi referi la reuniunea care a avut loc acum două zile în legătură cu violența rasistă și alte forme de violență discriminatorie Atacurile oribile care au avut loc la Orlando uh, au fost denunțate uh, unanim la reuniune, însă apoi nici Comisia, nici Consiliu nu au dat curs apelului societății civile de a revizui legislația existentă uh, cu privire la uh, Uh, infracțiunile bazate pe ură, să se includă și infracțiunile bazate pe homofobie și nu s-a făcut o prioritizare din deblocarea discuțiilor uh, prioritare la directiva antidiscriminare care va furniza protecție împotriva discriminării pe uh, bazate pe orientarea sexuală în toate domeniile vieții. Apoi, am văzut un, un video îngrozitor cu un băiețel rom care era bătut și insultat pentru că a, îndrăznit să, spune unui bărb- să spună unui bărbat alb că erau egali și atunci bărbatul zbiera. Adică spui că și eu sunt rom și îl bătea și îl insulta pe băiețel. Toată lumea a fost șocată și iată că încă lipsesc uh, declarații constante de la Comisie și Consiliu denunțând atacurile împotriva romilor, care Uh, trebuie spus din nou, sunt victime uh, constante și, da, într-adevăr, dacă e vorba de drepturile noastre uh, de bază, cu toții suntem romi, da. Nevoia de a combate instituțiile, politicile instituționalizate, rasiste și încă domnește oportunismul politic. Din partea unui uh, HR, ni s-a vorbit despre mesaje distorsionate în legătură cu refugiați și efectul lor negativ asupra oamenilor și doar un singur stat, și anume, era vorba despre reprezentantul Greciei, a făcut, a făcut o legătură cu mm, liniile politice actuale în legătură cu uh, migrația și azilul, care au efecte negative în anumite privințe. Apoi am auzit mărturii în legătură cu practici discriminatorii împotriva musulmanilor în uh, contextul uh, uh, stării de urgență din Franța. Dar noua directivă pentru combaterea terorismului care e negociată nu garantează o aplicare a noilor infracțiuni care să nu fie discriminatorie, să nu fie arbitrarie sau să nu încalce cumva drepturile omului. Sunt convinsă că nu putem să rezolvăm toate problemele în același timp. Sigur, acțiunile strategice trebuie să fie, vină la timp și să fie uh, uh, bine țintite. Însă, totuși, ne lipsește la ora actuală orice fel de direcție, orice fel de orientare la nivel european în privința drepturilor omului. Totuși, între inițiativele europene care sunt în mod explicit etichetate ca țintind drepturile omului, de exemplu acest uh, grup la nivel înalt, între celelalte politici europene, mai ales în domeniul justiției și afacerilor interne, și articolele 2 și 6 ale tratatelor care proclamă valorile fundamentale ale UE și valoarea valoare obligatorie a cartei, Totuși, Europa trebuie să aibă un plan strategic ca să ne asigurăm că acțiunile UE în toate politicile sale respectă drepturile omului de bază încă de la stabilirea standardelor până la faza um, pune în aplicare și menține, asigurării punerii în aplicare ne apropiem de revizuirea la jumătatea mandatului uh, și facem apel la următorul raport al Parlamentului privitor la drepturile omului să solicite expres un asemenea cadru general. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Kazachkin, pentru pentru o prezentare exhaustivă. Acum avem timp, desigur, pentru runda de întrebări și răspunsuri. Să vedem. Domnul Șogur, de la Parlamentul European, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Am mai multe comentarii despre prima prezentare. Întotdeauna trebuie să ne punem întrebarea cum putem să convingem Parlamentul, Consiliul și Comisia că în plus de strategia care există, ar trebui să avem măcar un raport anual despre minoritățile etnice și inclusiv despre Roma. Nu vreau să compar uh, populația Roma cu minoritățile etnice. Știu că situația romilor este mult mai grea. Dar, apropo de o propoziție din uh, studiul uh, comandat de Parlament și apropo de ce a spus dumneavoastră, că nu există niciun fel de voință politică de a pune în aplicare recomandările Consiliului și capitolul privind uh, limbile minorităților. Potențialul legislației europene nu a fost atins în lipsa bunei de a uh, uh, pune în aplicare prevederile Convenției Consiliului Europei în ceea ce privește uh, Uh, minoritățile etnice, inclusiv drepturile din uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Și asta din cauza ideii greșite că uh, Uniunea Europeană nu are competență pentru a legifera în ce privește drepturile lingvistice ale minorităților europene. Nu este adevărat. Comisia a făcut chiar un studiu despre temeiul juridic la nivel european care ar permite protejarea drepturilor minorităților și a limbilor minorităților, așa cum arată și rezoluția adoptată de Parlament pe 1 septembrie 2015. Uh, poate de aceea uh, domnul vicepreședinte al Comisiei uh, n-a putut să vină pentru că din septembrie probabil că n-a trecut suficient timp ca să poate să facă un raport. De sper că Cândva, în septembrie anul acesta sau uh, la începutul anului viitor, vom putea să avem acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnului Iurec. Mulțumesc, uh, domnul Iurec. Vreau să fiu de acord cu ce a spus uh, Ceaba Șogor despre minoritățile etnice. În multe colțuri ale acestui continent, Ah, există minorități etnice de sute de ani și acest lucru este recunoscut și de legislație, dar există instituții în statele membre care nu respectă această legislație. Oamenii uh, n-au voie să-și vorbească limba maternă, n-au voie să-și uh, um, spune numele pe litere în, folosind alfabetul din limba maternă și exemplele ar putea continua, dar noi vorbim despre minorități uh, uh tradiționale, minorități cu vechime. Am fi putut să credem că toate aceste drepturi uh, sunt uh, de la sine înțelese și că în numele demnității umane și a tratamentului egal ei ar trebui să se bucure de ele. Însă, Deseori, termenul de minoritate este prost înțeles. Dacă vorbim despre o opinie minoritară, asta nu înseamnă că este și o opinie corectă. Dar, de exemplu, dacă poligamii sunt o minoritate, asta nu înseamnă că trebuie să le acordăm tratament egal uh, și o părerea lor despre familie nu trebuie să uh, beneficieze de drepturi egale precum uh, familiile tradiționale, pentru că um, chiar dacă mm, în societățile noastre există egalitate, nu putem să oferim egalitate tuturor, deci nu putem să oferim drepturi egale familiilor poligame. De asemenea, cum putem să um, acordăm um, um, azil unor persoane care au certificate de căsătorie cu mai mulți parteneri. Eventual putem să-i primim, dar asta nu înseamnă că și societățile noastre trebuie să acceptăm așa ceva. Uh, da, sunt pentru apărarea minorităților atunci când este numele justiției, egalității și demnității umane, dar nu trebuie să tratăm orice minoritate ca și cum ar fi specială și privilegiată. Nu trebuie să le dăm uh, drepturi și privilegii speciale. Și vreau să-i mulțumesc domnului Clark pentru ceea ce a spus apropo de copiii cu sindromul Down. Situația lor este de dreptul dramatică. În multe dintre statele membre, inclusiv în Polonia, dreptul acestor copii de a veni pe lume este uh, pus sub semnul întrebării și cad victima uh, avorturilor din cauza faptului că au acest handicap și dacă reușesc să supraviețuiască, sunt uh, văzuți ca fiind nedemni. Deci ei, de fapt, sunt judecați înainte de a se fi născut de propriilor părinți. pentru că acești copii nu corespund așteptărilor lor. Uh, este inuman. Da, știu că declarația mea nu va schimba poziția Comisiei Europene, însă nu trebuie să ne simțim cu conștiința împăcată când știm că se întâmplă asemenea lucruri. Multe state membre au hotărât că există libertatea de decizie în ce privește dreptul copiilor de a veni pe lume și că se pot lua decizii arbitrare în această privință. Eu cred că în acest domeniu trebuie să vedem uh, ce standarde, ce valori apărăm și cum definim noi uh, dreptul la viață. Trebuie să fim într-o mai mare măsură conștienți de faptul că o părere minoritară nu este neapărat uh, cea corectă sau cea mai uh, um, legitimă Deseori vorbim despre minorități care se bucură de sprijinul majorității, însă deseori uităm minoritățile care trebuie să se descurce pe cont propriu. Bine. În încheiere vreau și eu să particip la această dezbatere și aș vrea să vorbesc în, în limba mea maternă. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei singure chestiuni. O minoritate care rămâne minoritară întotdeauna întâmpină mai multe dificultăți decât majoritatea. Aș vrea să fac comparația cu o situație familială. Eu am două fiice cu, există o diferență mare de vârstă între ele, dar întotdeauna uh, fetița cea mică are nevoie de mai multă atenție de... și așa s-a întâmplat până când nu a crescut și a devenit independentă. Cred că se întâmplă la fel și cu minoritățile. Am putea să discutăm la nesfârșit aici despre acest subiect, însă nu trebuie să uităm faptul că orice minoritate, indiferent dacă este vorba despre persoanele cu dizabilități sau o altă minoritate, are nevoie de îngrijiri speciale, de atenție specială. Și tocmai de aceea discutăm despre minorități în această dezbatere, dar sunt convinsă că nu este ultima oară când discutăm despre acest subiect la Comisia Libe. Știu că Comisia dorea să intervină în dezbaterea noastră. Doamna Sina van der Bucher. vă rog, aveți cuvântul. Um, no question, but just uh, for your information. First of... Nu am întrebare, doar ca să uh, vă informez. Mă adresez domnului Pat Clark. Comisia împărtășește uh, grija dumneavoastră și anume că fondurile structurale ar trebui să fie folosite în așa fel încât să se respecte prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale. Management. So... După cum știți, aceste fonduri sunt administrate în comun, deci este o responsabilitate comună a Comisiei și statelor membre. Comisia controlează practic controlul care se efectuează de către statele membre. Și spre informarea dumneavoastră mai spun că în uh, cursul lunii iulie un document cu linii directoare interpretative va fi adoptat de Comisie privitor la gestionarea fondurilor structurale și de investiții în conformitate cu Carta Drepturilor Omului. Iată, conștientizarea este prioritizată și aceste linii directoare vor fi foarte importante și, sigur, contăm și pe ONG-uri să fie active în statele membre uh, pentru o mai bună conștientizare a cartei de către autoritățile de gestionare a fondurilor. Apoi, către doamna Kazacchi ne spune că Într-adevăr, ați eh, spus foarte bine, în raportul anual privitor la carte, atunci când e vorba de procedurile de infringement, câteodată statele membre sunt numite și uneori nu. Da, totuși există o coerență. Poate nu la prima vedere, dar coerența este următoarea. Ori de câte ori există o declarație oficială de presă de către Comisia Europeană în legătură cu procedurile de infringement în care este numit un stat membru, în Uh, raportul anual este de asemenea menționat numele. Pentru acele proceduri de încălcare unde nu există o comunicare oficială sau o comunicare de presă oficială, atunci statul membru nu este menționat, se spune doar un stat membru în raportul anual. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum înțeleg că doamna profesor Maloiar dori să răspundă. Thank you. Yes, just very briefly to Mr. Mulțumesc. Foarte pe scurt, domnului Șogor, aș vrea să vă spun următorul lucru. Ați menționat uh, raportul anual privind minoritățile. Într-adevăr, în regiunea noastră, în Germania, Parlamentul uh, local, la fiecare uh, mandat parlamentar de 5 ani, realizează un raport privind minoritățile recunoscute de către Germania, dintre care trei se află în Schleswig-Holstein, în uh, num numere mari. Și nu e doar un efort al parlamentarilor, este un efort comun și al ONG-urilor, al societății civile și al altor actori care se pot implica. În ceea ce privește competența, V-ați referit uh, la um, un uh, raport uh, pe care și eu îl susțin, mai ales în ceea ce privește anumite drepturi materiale legate de educație și cultură. Profesorul de Sleuter a spus că s-ar putea, că acestea ar putea fi deja implementate. Iar domnul Iurec, vreau să-i spun următorul lucru. Ați menționat un drept cultural care ar putea fi uh, preluat de Uniunea Europeană ca drept universal care uh, vizează toți membrii societății în nume propriu, în limba proprie, nu am avut timp să vorbesc despre acest lucru, dar e o problemă în multe state pe care le monitorizăm și se menționează și în raportul uh, pe care l-am transmis secretariatului pentru că e într-adevăr foarte îngrijorător și important pentru minorități. Trebuie să aibă dreptul să-și mențină cultura și identitatea. Și în acest sens, cred că ar fi important ca Comisia să preia această idee la un moment dat pentru a pune în aplicare mai multe drepturi materiale ale minorităților. În cele din urmă, aș vrea să spun că s-a pus problema dacă o opinie a unei minorități este uh, corectă sau greșită. Sigur că e subiectiv, dar vreau să uh, amintesc tuturor că este important să se asculte toate vocile într-o democrație. Dacă e corect sau greșit, se deliberează, depinde de cine ascultă și cred că este important să păstrăm toate canalele deschise ca toată lumea să aibă un glas. Nu înseamnă că toată lumea câștigă, dar toată lumea trebuie să fie auzită. Mulțumesc! Așa a fost o concluzie foarte bună pentru această dezbatere. Doresc să vă mulțumesc foarte mult tuturor experților noștri pentru contribuțiile extrem de interesante. În această după amiază am auzit lucruri care cu siguranță ne vor inspira în munca noastră la Parlamentul European. Mulțumesc tuturor pentru dezbatere. Mulțumesc!